cominciare? Sì. <coughs> Buongiorno a tutti. Bună ziua tuturor. Vom începe ședința și voturile. Trebuie să vă anunț în primul rând faptul că nu avem interpretare în bulgară astăzi. Trecem la primul punct de pe ordine de zi. Descărcarea de gestiune 2009, bugetul general al UE, Parlamentul European. Înainte de a trece la vot, dau cuvântul domnului raportor Itala. Vă rog. Kiitos puheenjohtaja. Äh, listat on kaikki jaettu. Mulțumesc, domnule președinte. Lista a fost deja distribuită, nu trebuie să mai intrăm în amănunte, dar în calitate de raportor din umbră, doresc să mulțumesc. Am avut o cooperare foarte bună, s-a dovedit că există voința de a ajunge la un compromis în chestiuni dificile și în felul acesta cred că am reușit să facem un lucru bun. La punctele uh, la punctul 5 și 60 105, deci 106 avem un plus, deși ar trebui să fie un minus. Cred că trebuie să facem o corecție pe lista de vot. Poate că greșeala este doar pe documentul meu, nu-mi dau seama, dar țineam să vă spun acest lucru. Grație. Vă mulțumesc. Dacă sunteți gata, putem trece la vot. Vom uh, vota în mod electronic pentru această descărcare de gestiune 2009, bugetul general al UE, Parlamentul European. Începem cu amendamentul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 2. S-a deschis votul. avem un amendament oral în plus de amendamentul inițial. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 4 la votazione aperta. Amendamentul 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Vă rog. Eh, cred că la eh, la nume... Domnule președinte, cred că amendamentul trei a fost eh, respins, dacă am înțeles bine. Dacă se adoptă, e exact pe invers. De la Herzog. Oh. Uh, trei e caduc pentru că cinci a fost adoptat. Amendamentul 8. Amendamentul 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 9. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 11. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 14. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 10. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 13. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 12. S-a deschis votul. S-a închis votul.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 S-a închis votul. Se adoptă. A doua parte, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amandamentul 26. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 25. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 27. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 29. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 28. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 30. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 31, vot pe părți. Prima parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. A doua parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Numai puțin pentru că votează prea multe persoane din partea grupului PPE. Deci o persoană în plus. Ok. <laughs> Respinta. Se respinge. Amendamentul 32. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 34. Questo? mai è stato No, no, questo. Ok, 35. 5. Mhm. Emendamento 30... Amendamentul 35. S-a deschis votul. S-a închis votul? Again? Sì. Ok. Yes. 35. Mm -hmm. Ok, votazione chiusa. Approvato. Si adoptă. la votație. Amendamentul 34. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 36. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 37. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 38. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 39. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 40. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 41. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 42. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 44. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 46. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 45. Nu, se corectează domnul președinte. Amendamentul 48. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 47. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 49. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 50. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 51. S-a deschis votul. S-a închis votul. Prea multe persoane votează din partea PP-ului. Se adoptă. Amendamentul 53. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 57. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 58. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 59. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 60. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 61. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 62. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 63. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 64. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 66. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 67. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 68. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 69. să deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 70. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 71. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 72. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 73. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 74. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 75. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 76. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 77, vot pe părți. Prima parte. S-a închis votul. Se adoptă. A doua parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 78. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 69. S-a deschis votul. 79, mă scuzați. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 80. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 81. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 82. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 83. S-a deschis votul. E chiusa. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 84. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 85. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 86. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 87. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 88. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 89. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 90. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 91. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 92. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 93. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 94. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 95. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 96. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 97. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 98. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 99. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 100. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 101. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 102. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 103. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 105. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 106. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 104. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 108. S-a deschis votul. Chiusa. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 110. S-a deschis votul. Chiusa. S-a închis votul. Respinto. Se respinge. Amendamentul 112. Amendamentul 112. S-a deschis votul. Chiusa. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 111. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 113. S-a deschis votul. Nu, 115 se corectează, domnul președinte. S-a deschis votul. Votazione chiusa. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 116. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 114. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 118. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 119. S-a deschis votul. E chiusa. Se închis votul. Se adoptă. Amendamentul al numărul 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendment. Aș dori uh, să propun un amendament oral la amendamentul 120. care ar modifica astfel sfârșitul paragrafului. Insistă ca premiul Lux să, uh, să nu mai uh, existe după 2011, pentru că deja uh, Premiul pentru anul 2011 este deja în pregătire, deci obiectivul nostru este pentru viitor. Dacă nu sunt obiecții, votăm uh, amendamentul 120. S-a deschis votul. S-a închis votul. Să respingem. amendamentul 121, la votație aperta. Amendamentul 121 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 122 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 123. S-a deschis votul. S-a închis votul. se respinge. 124. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 126. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 125. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendament oral numărul 5 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 128. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 127. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 129. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 131. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 130. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 132 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 133 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 134 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 135. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 136. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 137. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 138. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 139. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 140. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 143. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. O 141 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 144 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 100 Vă rog. Domnule președinte, aș vrea să las cuvântul după ce vom vota 147. Mulțumesc. Amendamentul 145. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 146. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 147. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Vă rog, aveți cuvântul. Doamna Mathieu. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mă opun amendamentului oral este primul lucru pe care doresc să vă spun. Și aș vrea să votăm amendamentul uh, nostru 150 uh, pentru că uh, nu știu de ce votăm amendamentul nostru după 148 pentru că amendamentul nostru face trimitere la termenii din tratat în legătură cu dreptul la muncă. no. Era vorba despre cele trei sedii. Bun, lista a fost pregătită de către secretariat. Uh, uh, nu știu, dar cred că trebuie să votăm așa cum a fost indicat în lista de vot. Euh, Aș vrea să mi se explice de ce uh, se acceptă de ce un amendament care face trimitere la uh, tratat uh, se votează după amendamentul 148? Mi se pare de neînțeles. Aș vrea să mi se ofere o explicație credibilă. Explicația este următoarea. Regula spune că trebuie să votăm întâi uh, textele care uh, au uh, uh un sens care merge mai departe decât textul propus și uh, amendamentul doamnei de are consecințe mai largi decât amendamentul dumneavoastră, dar aveți dreptate, putem vota amendamentul dumneavoastră după cel al doamnei Moze chiar dacă acesta um, este votat. De adevăr, cele două sunt compatibile și am notat de asemenea că vă opuneți amendamentului oral care nu va fi votat. Allora, votiamo uh, le... Atunci votăm amendamentul oral numărul 6 pe părți. Prima parte. S-a deschis votul. Separate. No, solo la prima parte, sì, sì. No, solo, cioè questa qua. El, el paragraf, el il, il paragrafo 99, sì. sì. Deci doar aliniatul 99 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. supunem la vot amendamentul 148, aliniatul 98. S-a deschis votul. No. no. puisque on... Il n'y avait pas à voter sur l'amendement oral. Da, eu m-am opus amendamentului oral. Intervenție fără microfon a domnului Marinescu. 148. Prego. 148, vă rog. Am explicat că 148 duce mai departe decât cel de 150. De aceea trebuie să uh, supunem la vot și 148. You explain. Oricum, cred că votul majorității nu se va schimba, putem uh, vota în orice ordine. Ați explicat acum câteva minute You, you explained several minutes ago. În urmă cu câteva minute ați explicat că veți vota întâi 150 și după aceea 114. Nu? No? 148, îmi cer scuze. 150 schimbă mai mult articolul decât Genau. Ob es glaubt oder nicht, der Präsident hat mir das Mă credeți sau nu, președintele mi-a dat cuvântul, spune doamna Gresle votul anterior în legătură cu care am fost de acord a fost 147. După aceea, pe lista mea de vot apare un vot separat pentru aliniatul 99. Eu mi-aș dori să eliminăm, de fapt, eh, pentru că a existat votul, dar nu s-a comunicat rezultatul. Deci, puteți să ne spuneți care este deznodământul votului? Pentru că aș vrea să știu exact care este raportul de voturi pro și contra. ja, genau. Wir haben ja immer, Herr Präsident, das ist, das ist, genau. Ripeto, ripeto. Ja, Herr Präsident, ich möchte einfach darauf hinweisen. Doamna Gresle, aș vrea să vă spun că problema legată de Strasburg va crea un război civil între grupurile politice, deci trebuie să știm rezultatul votului. Vă mulțumesc. Allora, abbiamo... Președintele, am votat deja aliniatul 99 și am, acest aliniat a fost aprobat, după cum am spus. V-am spus deja acest lucru, nu? Pentru aliniatul 99, acesta a fost adoptat. Acum votăm amendamentul 148. Doamna Gresle solicită rezultatul votului câte voturi au fost pentru și câte împotrivă. Repetăm. Repetăm votul? Întreabă domnul președinte. Bun. Repetăm votul aliniatului 99. Eh, ¿Cuál Io chiedo alla segretaria. Am întrebat secretariatul dacă au notat rezultatul, pentru că, după cum știți, rezultatul votului de, dispare de pe uh, tabelă. Deci trebuie să verificăm. Allora. Allora. 17, allora vi dico la votazione. Vă spun care a fost rezultatul votului pentru aliniatul 99. 27 de voturi exprimate, 18 voturi pentru, 9 împotrivă, nicio abținere. Iată, care este rezultatul votului pentru aliniatul 99. Acum trebuie să hotărâm dacă votăm mai întâi amendamentul 148 sau mai întâi amendamentul 150. Iată, care a fost dubiul aici. Vă rog. Aș vrea să spun că nu există o necesitate legală de a schimba ordinea, pentru că până acum totul s-a desfășurat caotic. Eu cred că ar trebui să respectăm recomandările făcute de mine. Eu personal v-am dat cuvântul tuturor, dar consider că lista de vot nu trebuie schimbată, așa că acum votăm amendamentul 148. Oui, Monsieur le Président, quel que soit l'ordre. Mulțumesc, domnule președinte. Oricare ar fi ordinea uh, votului, că votăm 148 sau 150, suntem de acord și de altfel și secretariatul a precizat acest lucru, că dacă hotărâți să urmăm lista de vot începând cu 148 înainte de 150, suntem de acord că, indiferent de rezultatul votului la 148, o să votăm 150, spre deosebire de ce spune lista de vot. Va bene, allora votiamo le... Bine, atunci votăm amendamentul 148. S-a deschis votul. La votazione chiusa. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 150 acum. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 151. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 152. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 153. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 154. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 155. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 156. S-a deschis votul. S-a închis votul.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 Se adoptă. Și acum votăm întreaga propunere de decizie. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votul propunerii de rezoluție, vot final. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Perfect. Îl felicităm pe domnul raportor. adesso eh, il discarico, chiedo scusa, discarico per le... Descărcarea de gestiune pentru celelalte instituții, acum. Raportor este colegul Rivelini. Nu știu dacă are ceva de spus, vă rog. Doresc doar să mulțumesc colegilor pentru tot ajutorul a fost un dosar dificil și cred că uh, ne-am descurcat bine. Deci doresc doar să le mulțumesc. Perfect. Dacă sunteți gata cu toții, votăm acum descărcarea de gestiune pentru 2008, spune domnul președinte, pentru bugetul Consiliului. Votăm amendamentul 1. S-a deschis votul. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Acum uh, propunerea de decizie. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votul uh, final pentru propunerea de decizie. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Questo qua, Corte Giustizia. Finito. Passiamo adesso a votare. Trecem acum eh, la votul eh, moțiunii de rezoluție, la votul amendamentelor la moțiunea de rezoluție. Amendamentul 4. S-a deschis votul. La votazione chiusa. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 5. S-a deschis votul. La votazione. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul numero 6. Amendamentul 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 9. Două părți. Prima parte s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Cea de-a doua parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromis 1 la aliniatul 8 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 13. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 14. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Vă rog, doamna Center. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau doar să spun că amendamentul meu 16 aș vrea să îl retrag în favoarea amendamentului 17 din partea raportorului domnul Rivelini. Bun. Suprem la vot uh, amendamentul 16. S-a închis votul. Se adoptă. Aliniatul 8, amendament oral, s-a deschis votul.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 Amendamentul 20. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Iar acum votăm în bloc amendamentele. De la 23 până la 33 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 21. S-a deschis votul. Nu. Amendamentul 22 se corectează. Președintele s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 28 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Deschidem acum votul pentru amendamentul 30. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 32. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Vă rog. Mulțumesc. Aș vrea să vă propun să avem un vot pe părți până la primul paragraf și pe plan european, se spune aici. Și după aceea să supunem la vot partea a doua. Deci vă propun un vot pe părți. Pentru că dacă nu, voi vota împotriva celei de-a doua părți. Există obiecții în legătură cu acest amendament 32 pe care să-l votăm două părți, votăm prima parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Partea a doua s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Iar acum votăm moțiunea pentru rezoluția astfel modificată. S-a deschis votul. Vă rog. S-a închis votul. Se adoptă. Domnule președinte, cred că Uh, există o eroare. Dumneavoastră ați vorbit despre un amendament oral care nici măcar nu figura în lista noastră de vot. Un amendament oral din partea doamnei Gresle, dar noi nici măcar nu am vorbit despre acest amendament oral. Era vorba de 16, noi am retras 16 și dumneavoastră ați spus că există și un amendament oral care nu figurează în lista noastră de vot. Deci eu aș fi împotriva amendamentului oral și doream să spun acest lucru pentru că nu figura în lista mea de vot. Da, noi de fapt am și supus la vot acest lucru, dar aș vrea să îmi clarific poziția, pentru că uh, nu figura în lista mea de vot și doream să se rețină că eu sunt împotriva acestui amendament oral. Bun unconsciously, unconsciously, because it was not there. And I'm against. I want to be very Aș vrea să fiu foarte clar că eu sunt împotriva amendamentului oral și grupul meu va vota împotriva acestui amendament oral. Sorry? No, no, yeah, I'm with you, but I want to, to, to say openly that... Vroiam să spun deschis să se rețină în procesul verbal, să fie clar că amendamentul oral nu figura în lista noastră. Președintele a fost cât se poate de clar. Doamna Ayala Sender dorește să se rețină în procesul verbal ceea ce tocmai ne-a spus. Este limpede, deci putem să ne continuăm acum activitatea. O intervenție din partea domnului Gaier. Aș vrea să susțin punctul de vedere al colegilor, pentru că Uh, amendamentul oral pe care dumneavoastră l-ați menționat nu figura în lista de vot. Deci, uh, poziția celor din S și D ar fi fost să votăm împotriva amendamentului doamnei Gresle și uh, dorim și noi să ne precizăm această poziție. Președintele, reținem și observația colegului Gaier și trecem acum la votul final pentru uh, moțiunea, rezoluția astfel modificată. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Am încheiat, deci, votul pe legătură cu Consiliul. Și trecem acum la votul privind Curtea de Conturi de justiție, descărcarea de gestiune pentru 2008, spune președintele. Deci deschidem votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și avem și votul pentru rezoluția finală. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Passiamo adesso al discarico. Trecem la descărcarea de gestiune pentru 2009, bugetul general, Curtea de Conturi. S-a deschis uh, votul în legătură cu propunerea de uh, rezoluție. S-a închis votul și se adoptă. Un vot pentru amendamente. Avem amendamentul numărul 1, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul numărul 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul numărul 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul numărul 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul numărul 6 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 7 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 4 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul numărul 5 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Iar moțiunea uh, pentru rezoluția cel modificată s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și votul final. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Passiamo adesso alla votazione. Trecem la votul pentru descărcarea de gestiune pentru 2009, Comitetul Economic și Social și votăm amendamentul numărul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Domnul Rivelini. Ce, ce un amendament? Este un amendament oral. Dacă îmi permiteți, îl voi citi. Îmi permiteți, domnule președinte? Amendamentul este următorul. Este de părere că este rezonabil să amânăm descărcarea de gestiune pentru executarea bugetului pentru, economic, pentru Comitetul Economic și Social pentru a aștepta uh, rezultatul anchetei Olafului. Dacă nu aveți observații, vom supune la vot acest amendament oral al raportorului Rivelini. Un attimo, so, Vole, se lo può ripetere. Puteți să repetați, vă rog? Doriți să repet? Spune domnul Rivelini, da. Deci, e de părere că este rezonabil să amânăm descărcarea de gestiune pentru bugetul Comitetului Economic și Social pentru a obține informații suplimentare în legătură cu impactul anchetei Olafului. Ci sono obiezioni? Ci sono obiez... Aveți obiecții la acest amendament oral?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 La votazione è chiusa. S-a le votul. Există obiecții? Marok. Genau. Was ist gerade passiert? Also... Ce s-a întâmplat? cu 12 la 13 noi am amânat descărcarea de gestiune pentru acest comitet economic și social, iar uh, acum uh, se uh, propune acest amendament al raportorului, într-un fel dublăm ceea ce am făcut. Deci eu aș spune că trebuie să rămânem la nivel tehnic, să încercăm să ajustăm lucrurile. Ele uh, nu se contrazic, de fapt, uh, afirmațiile. Și dacă nu se contrazic, avem noroc. Bun. Dumneavoastră spuneți că amendamentul 2 al colegei Sender cuprinde, de fapt, uh, conținutul amendamentului oral prezentat de către colegul Rivelini? Quindi di votare l'emendamento 2 deci să se voteze amendamentul 2, dacă bine am înțeles. Spune domnul președinte. Deci ar fi inclus în a doua parte al amendamentului 2, amendamentul dumneavoastră oral. Dar amendamentul meu oral clarifică această chestiune, aprofundează și clarifică lucrurile. Deci ajută la această discuție pentru că clarifică și confirmă tocmai pentru aprobarea amendamentului 1 al colegei Ayala. Deci clarifică lucrurile. Da, dar propuneți acest amendament în relație cu amendamentul 2. Nu, spune domnul Rivelini, în raport cu amendamentul 1 al doamnei Ayala, partea a doua. Amendamentul 1, adoptat. Amendamentul doamnei Ayala. La acesta uh, și avem a doua parte a amendamentului nou, meu pe care l-am votat și la amendamentul 1 pe care l-am adoptat. Președinte, noi abbiamo... Domnule președinte, am adoptat doar amendamentul 1. Problema che noi abbiamo... Problema este că am votat amendamentul 1 și apoi am votat rezoluția. Am votat deja rezoluția. E adesso bisogna passare Acum trece, trebuie să trecem la amendamentul 2 depus de colega Iala Sender. Presidente, el mio 2 no tiene, no tiene ahora razón de ser. Domnule președinte, amendamentul meu 2 nu mai are nicio logică. Nu mai trebuie să existe, pentru că acum trebuie să votăm a doua parte a amendamentului oral 1A9 deci, astfel se înlocuiește raționamentul de la amendamentul 2 care a devenit obsolet. Deci, trebuie să introducem a doua parte a amendamentului oral, care este, practic, 1A nou. Deci acest amendament pe care l-am evocat, eu, amendamentul 2, nu mai are niciun uh, rost, este dispare. Trebuie să votăm amendamentul oral. Este clar? Ați înțeles? Mi sembra uh, chiar. Ceea ce spune doamna Iala mi se pare clar, spune domnul președinte. Noi am votat amendamentul 1, apoi am votat rezoluția și acum colega Iala ne spune că amendamentul 2 nu mai are rost, nu mai trebuie să dispară. Bun. Deci trebuie să votăm acum. parte es que no está claro. Am, s-a votat prima parte. Eso es lo que no lo sé, yo no la encuentro.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 Acum trebuie să votăm amendamentul 2 al colegei Ayala Sender. Prima parte, seconda parte. Vot pe părți. Votăm prima parte a amendamentului 2 al colegei Ayala Sender. S-a deschis votul. La votazione chiusa. S-a închis votul.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 Acum avem amendamentul oral C. S-a deschis votul. E S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul oral D. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul oral E. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul oral F. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul oral G. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul numărul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendament oral 1. Nu, mă scuzați, domnule președintele. Amendamentul I. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul oral J. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Iar supunem la vot acum rezoluția astfel modificată. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă și votul final s-a des... Nu? Bun. Trecem la vot. Votul următor. Descărcarea de gestiune pentru 2009. Comitetul regiunilor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 se adoptă. Acum votăm descărcarea de gestiune 2009 Ombudsmanul European. Votăm propunerea de decizie. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Acum votăm rezoluția finală. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem deci la descărcarea de gestiune 2009, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, votul pentru propunerea de decizie, s-a deschis votul, s-a închis votul. Se adoptă. Votăm rezoluția finală. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Felicităm uh, colegul Rivelini, mulțumim pentru efortul depus. Passiamo adesso. Acum putem trece la următorul punct de pe de zi, raportul special al Curții de Conturi Europene, ajutorul pentru dezvoltare acordat de Uniunea Europeană în domeniul educației de bază în Africa subsahariană și în Asia de Sud. Îi dăm cuvântul domnului raportor, colegului Stas. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să dăm întâi cuvântul Curții de Conturi, pentru că Curtea de Conturi ne-a transmis acest document excelent și aș dori întâi să îi dăm cuvântul Curții de Conturi. Aș dori să facă un rezumat al activităților și apoi voi interveni cu comentarii. Sunteți de acord? Da, spune președintele. Îi dau cuvântul domnului Ian Kinst, reprezentantul Curții de Conturi. Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputații ai Comisiei, Uh, de control bugetar. Domnilor și domnilor, vă mulțumesc în primul rând pentru că îmi uh, acordați uh, ocazia să prezint raportul curții în această comisie. Aș dori să-l felicit pe domnul raportor, pe domnul Staes, pentru analiza aprofundată a raportului curții de control prezentat în acest document de lucru. Îmbunătățirea disponibilității și a calității educației reprezintă un factor foarte important în combaterea sărăciei. Acest lucru se oglindește în mișcarea Educație pentru Toți, așa numita EFA, și în obiectivele de dezvoltare ale uh, ONU pentru dezvoltarea mileniului. ONU s-a angajat să participe la ambele inițiative care includ ținte obligatorii pentru a asigura uh, educație primară pentru toți copiii, pentru eliminarea disparităților pe bază de gen în domeniul educației și și pentru îmbunătățirea calității educației. Auditul curții a uh, urmărit aceste trei uh, obiective și a evaluat, în primul rând, dacă asistența europeană și-a dus contribuția la rezultate, la îmbunătățiri și, în al doilea rând, dacă Comisia a reușit să-și gestioneze bine intervențiile în domeniul educației. Curtea a decis să își uh, axeze auditul pe țări din uh, Africa de, deci partea subsahariană a Africii și din Asia de Sud, regiuni în care se constată că există probleme mai grave în domeniul educației decât în alte regiuni. Înainte de a vă furniza informațiile de bază ale auditului, e foarte important să subliniem că faptul că majoritatea educației se face în cadrul programelor naționale derulate de către guvernele uh, locale. Deci, uh, contribuția europeană e doar una dintre uh, contribuțiile numeroase și deci Comisia Europeană nu are competențe de implementare. E foarte important deci pentru Comisie să stabilească indicatori foarte clar și obiective care trebuie să fie îndeplinite și să aibă un dialog strâns cu uh, guvernele respective și cu alte părți donatoare. Uh, Uh, acest, acest principiu se aplică oricărui tip de uh, ajutor pentru dezvoltare. Când ne uităm la rezultatele uh, programelor de sprijin ale educației, inclusiv pentru uh, uh sprijinirea bugetului sectorial, uh, Curtea a constatat că 45% dintre indicatori au fost um, atinși pe deplin și 30%, în 30% din aceste programe s-au înregistrat progrese. Uh, Uh, impactul însă este uh, la scară mică și uh, e comparat, comparat cu programe sectoriale, e totuși nesemnat. În unele țări s-a asigurat educație de bază pentru toți copiii, dar în ciuda progreselor trebuie să rezultăm că rezultatele sunt destul de neînsemnate și mai ales în domeniul finalizării întregii obligații primare, e bine, acest obiectiv nu este atins pentru majoritatea țărilor uh, sărace. În ce privește inegalitățile de gen, contribuția europeană a dus la rezultate concrete, deși cifrele uh, generale uh, maschează încă inegalități între uh, grupuri sociale și între anumite regiuni dintr-o țară. Îmbunătățirea calității educației reprezintă încă o provocare, este provocarea principală pentru că uh, puține obiective au fost uh, atinse. Mai mult, Curtea consideră că uh, obiectivul de dezvoltare a Mireanului 2, care este cantitativ, ar trebui să fie îmbunătățit. Pe ansamblu, domnule președinte, ne-a, acest document ne-a arătat că s-au înregistrat anumite progrese, deși ele nu trebuie să fie subestimate și, așa cum am spus, lacunele nu trebuie să uh, fie uh, puse doar pe seama uh, Comisiei Europene sau a comunității donatorilor. S-au înregistrat însă lacune în programele, în executarea programelor comisiei, care au afectat în mod parțial atingerea obiectivelor din punctul de vedere al curții. Ele sunt prezentate în mod detaliat în raport și sunt însoțite și de recomandările curții. Comisia ar trebui uh, să folosească un uh, amestec de metode propuse împreună cu, prijine, cu programele sprijinite de către guvernele naționale uh, și cu sprijinul acordat de către actorii nestatali pentru a ne asigura că, într-adevăr, banii ajung la copii. De asemenea, în ce privește uh, bugetul general, ar trebui să fie trase la răspundere persoanele care sunt uh, implicate în mod direct în acest proces și, de asemenea, trebuie să uh, încurajăm uh, uh, dezvoltarea expertivei în delegația europeană. Ar trebui ca indicatorii de performanță să se axeze mai mult pe calitatea educației și decât pe uh, cooperarea și pe uh, comparațiile cu alți donatori. Există câteva mesaje cheie ale raportului curții. Aș dori să mulțumesc în final și serviciilor comisiei pentru cooperarea foarte constructivă de-a lungul Uh, a auditului nostru. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim. Vă rog, colegul Staes acum. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc reprezentantului Curții de Conturi încă o dată pentru acest raport excelent, așa cum am spus-o înainte. Acest raport special abordează și chestiunea sprijinului bugetar. Sprijinul bugetar e un subiect foarte important pentru noi în momentul de față. Și aceasta nu doar pentru că în comisia noastră noi am uh, studiat îndeaproape sprijinul bugetar în ce privește Uh, descărcarea pentru Fondul European de Dezvoltare, dar și pentru că Comisia a publicat uh, o carte verde cu privire la sprijinul bugetar și vom uh, vota în cadrul Comisiei noastre pentru Comisia de Dezvoltare tocmai pe această temă săptămâna viitoare. Deci e un raport care sosește la momentul potrivit și cred că e foarte util. E un raport echilibrat care identifică lacunele, neajunsurile, dar pune accentul și pe rezultatele pozitive care au fost uh, obținute. Uh, ați citat uh, cifrele, s-au atins 45% din indicatori în mod deplin și Comisia ne-a informat că mai mult, în 30% dintre cazuri, s-au înregistrat progrese însemnate. Deci, sprijin concluziile și recomandările care figurează în raportul uh, Curții de Conturi, însă nu cred că, um, uh, cred că nu putem să ne limităm la acest raport. Trebuie să folosim acest raport, uh, avem multe de învățat din el, pentru că știm că educația este foarte importantă. E foarte importantă pentru dezvoltare și orice investiție în domeniul educației trebuie să fie folosită în modul cel mai bun cu putință. Orice investiție trebuie să ducă la rezultate concrete. Când uh, am citit uh, recomandările din documentul uh, de lucru, am solicitat Comisiei un bilanț pe țară al felului în care fondurile au fost folosite și cred că ar trebui să ne axăm dezbaterile pe, uh, acest, uh, pe acest bilanț și să mergem chiar mai departe, mai în profunzime decât raportul Curții de Conturi. Ce mi se pare mie însă ciudat este că, încă o dată, în raportul Curții de Conturi, uh, lipsa de personal calificat în uh, cadrul delegațiilor e scoasă în evidență. Știu că sunt uh, vremuri de restriște, că uh, avem o politică de austeritate, că funcționarii uh, trebuie să fie polivalenți și uh, să lucreze foarte mult. Am înțeles uh, toate aceste aspecte. Însă, pe de altă parte, și nu aș vrea să fiu uh, prea sumbru, să vi se pare că am o viziune prea pesimistă, însă știm că educația este foarte importantă pentru uh, sute de mii de copii în țările în curs de dezvoltare și pentru viitor în general. Și dacă constatăm că uh, în delegațiile comisiei uh, din aceste țări există prea puține persoane calificate, competente pentru supravegherea eforturilor noastre în acest domeniu, bineînțeles că nu e bine. Deci ar trebui să avem o abordare pragmatică și să avem consultări în cadrul Parlamentului cu uh, comisiile competente, Comisia AFET și Comisia de Dezvoltare și uh, de asemenea, să discutăm și cu Comisia de uh, Bugete și în cadrul Comisiei noastre să vedem ce putem face pentru a aborda această chestiune a lipsei de personal calificat în cadrul delegațiilor uh, Comisiei Europene. În recomandarea mea cu numărul 5, am abordat câteva chestiuni specifice. Cred că trebuie să ne asigurăm că Curtea de Conturi nu uh, raportul cursii de Conturi nu e pus undeva pe un raft și dat uitării și că vom, îl vom scoate de la uh, naftalină când, vom uh, urma, când va urma urmarea, următoarea descărcare și am pus accentul pe patru aspecte importante. Calitatea educației uh, e un aspect care este tratat aici. Avem un document de lucru din, uh, uh, din această strategie 2010, o educație de mai bună calitate în țările în curs de dezvoltare. E un document care a fost publicat de către Comisie și care este folosit în cadrul delegațiilor pentru a evalua calitatea educației. Însă aș dori să întreb Comisia dacă există și alte inițiative sau alte măsuri uh, care ar putea fi explorate, ar putea fi folosite pentru a monitoriza și pentru a îmbunătăți calitatea educației. Un alt aspect legat de fraudă. Raportul Curții de Conturi subliniază în mod clar că în anumite țări există cazuri de cauză, de defraudă uh, și de deturnare de fonduri. În unele uh, țări există chiar uh, această, acești profesori fantomă. Uh, sunt profesori care uh, nu există decât uh, în mod teoretic, deci care nu există uh, cu adevărat și care evident că nu pot să îi uh, pregătească pe copii. Deci uh, aș dori să întreb Comisia Europeană cum intenționează să procedeze cu uh, aceste exemple de fraudă. În ce privește o implementare totală, uh, deplină a uh, Um, recomandărilor. În anumite țări, aceste rapoarte pe care noi le publicăm nu uh, există. Uh, ce intenționați să faceți uh, în acest sens? Aveți cumva o strategie? Și în fine, în ce privește participarea fetelor în procesul de învățământ este foarte redusă. Uh, și în raportul Curții de Conturi se spune că nu e vorba de uh, probleme legate de sistemul de învățământ, ci de uh, probleme precum infrastructura și problemele sanitare. Deci, încă o dată, aș dori să întreb Comisia care, este, care sunt ideile, care sunt pistele pe care doriți să le abordați pentru a corecta această situație. Pentru că este foarte important ca fetele din țările în curs de dezvoltare să aibă posibilitatea să să aibă acces la educație primară. Pentru că adesea femeile uh, femeile bine pregătite, femeile cultivate, uh, devin adevărați lideri ai uh, comunităților lor din regiunile țările lor. Vă mulțumesc încă o dată pentru acest raport și aștept cu nerăbdare reacția Comisiei. Merci beaucoup, de la Reprezentanta Comisiei, mulțumesc, domnule președinte, domnule raportor, stimați reprezentanți ai curții, ne bucurăm de acest raport. Domnule raportor, mulțumim și pentru acest raport, rezultatele care au fost atinse, în ciuda faptului că, sigur că nu trebuie să ne culcăm pe lauri, uh, sunt de acord cu acest principiu, trebuie să uh, recunoaștem că rezultatele sunt bune. 75% dintre obiective au fost în mod parțial sau total uh, atinse. Un alt aspect care a fost evidențiat de către reprezentantul curții și pe care aș dori să-l repet e că uh, noi însoțim aceste reforme și politice, uh, politicile statelor partenere în domeniul educației, așa cum o facem și pentru alte politici uh, sectoriale. Și cred că e foarte important ca delegațiile noastre, ca și noi, de altfel, uh, să avem posibilitatea să analizăm în mod riguros politicile, viziunea țării respective în domeniul educației și să avem indicatori uh, Uh, clari, nu indicatori de contribuție, de input, ci de rezultat uh, care să evalueze calitatea. Pentru noi calitatea este unul dintre elementele cele mai importante, uh, pentru că astfel țara respectivă se va schimba. Nu numărul de copii care merg la școală va schimba situația, ci ce vor face cu tot ce au învățat la această școală. școală. De exemplu, Uh, rezultate care evaluează calitatea actului de învățământ, de exemplu, uh, sunt foarte importanți. Calitatea nu depinde nici doar de numărul de dascăli care uh, lucrează în sistemul de învățământ, și ați spus acest lucru, mai există și un alt factor, respectiv prezența lor la școală. Absenteismul este un aspect important, dar trebuie să ne întrebăm de ce acești dascăli nu merg la serviciu. De ce rata absenteismului este atât de mare? Câteodată e pentru că au nevoie de venituri suplimentare și uh, mai au și un alt loc de muncă. Însă, altă dată, sunt și din alte motive. Merg să-și ia salariu, să-și încaseze salariu. În Niger, de exemplu, de exemplu, există profesori care lipsesc timp de 15 zile de la școală pentru că trebuie să meargă să își uh, încaseze salariul. Uh, am putea adopta soluții inovatoare pentru a vedea cum putem remunera acești uh, profesori. S-a spus că s-ar putea face prin uh, telefon celular. Eu nu mă pricep, nu sunt expert în acest domeniu, dar ar exista, se pare, tot felul de piste interesante pe care le-am putea aborda pentru a rezolva această problemă. Calitatea sau s-a mai vorbit încă o dată de absenteism. Aș dori să vă dau un exemplu interesant, uh, cel al Madagascarului. Madagascarul a uh, cartografiat uh, situația acestor profesori fantomă aceștia au fost uh, plătiți, deci au primit uh, indemnizații pentru ca ei să poată fi scoși de pe statul de plată și în ciuda acestor indemnizații Uh, prin acest uh, sistem de cartografiere care a luat mult timp, trei ani, uh, acești profesori au fost înlăturați. Deci, iată, avem un exemplu de bune practici, e nevoie, bineînțeles, de o voință puternică din partea guvernului respectiv și trebuie monitorizată situația de către ceilalți actori în aceeași, în egală măsură. Și aș dori să mai pun accentul pe o chestiune, pe chestiunea guvernanței E foarte important să avem o guvernanță locală, domestic accountability. Și există tot felul de inițiative care sunt luate în acest domeniu. Uh, să vedem cum parlamentele naționale, dar și societatea civilă, curțile de conturi locale, de exemplu, cum pot să urmărească uh, folosirea cheltuierilor în uh, țările respective și pe sector. Și sprijinul bugetar e un instrument foarte important pentru noi pentru a exercita o influență asupra contextului general. Ați mai vorbit și de uh, problema fetelor. Știți foarte bine că pentru noi integrarea uh, dimensiunii de gen în toate politicile noastre este foarte importantă. Aș putea să vă spun că faptul că fetele merg la școală dincolo de uh, realitățile culturale, bineînțeles există și problemele sanitare, însă ele pot fi soluționate destul de ușor, uh, însă prezența fetelor la școală depinde și de uh, disponibilitatea de, uh, uh, uh, profesoarelor. În general, fetele sunt atrase spre școală dacă au o profesoară, o învățătoare. Ce înseamnă acest lucru? Trebuie să încurajăm femeile să devină nu doar învățătoare, ci și profesoare pentru ciclul 2, pentru ca ele să, să, să predea în clase, ceea ce are un efect pozitiv asupra participării fetelor la școală. Sigur, mai există și alte aspecte, distanțele geografice, uh, violența, uh, incidentele care pot apărea pe drumul spre școală și așa mai departe. Sunt aspecte de care trebuie să ținem cont. În concluzie, analiza situațiilor de la caz la caz, analiza aspectelor care influențează participarea fetelor, a absenței uh, dascălilor. Această analiză este foarte importantă și nu se poate face decât uh, pe țară. Comisia a lansat uh, un astfel de proiect foarte important, va revizui aceste, aceste manuale metodologice care vor conține un ghid metodologic cu privire la indicatori, la indicii folosiți, cum pot fi negociați, care nu sunt uh, indicatorii pe care noi folosim exclusiv, sunt indicatorii folosiți de țara respectivă. Și deci uh, încercăm să uh, începem un dialog sectorial pe țară, pe baza acestor indicatori și în cadrul delegațiilor noastre încercăm să avem un dialog cu partenerii noștri pentru a folosi mai bine acești indicatori folosiți la fața locului. În ce privește, privește cifrele, ne-ați cerut date suplimentare. Ele figurează în rapoartele uh, pe țară ale curții și cred că le putem pune la dispoziția dumneavoastră, nu e nicio problemă, avem aceste rapoarte pe țară. Raportul uh, final uh, sintetizează rezultatele din aceste rapoarte pe țară. Și, în fine, un alt aspect al personalului calificat. Sper că acum că Comisia are o vedere de ansamblu în ce privește personalul nostru pe care îl gestionăm din 1 uh, decembrie anul trecut. Deci e vorba de personalul din delegații. Intenția noastră este tocmai să încercăm să reechilibrăm personalul din delegații pentru a acorda mai bine sprijin, ajutor țării respective. E vorba nu numai de numărul de angajați, ci uh, și uh, profilul lor. Uh, în anumite domenii trebuie să existe persoanele abilitate pentru a obține rezultate bune. Sper să putem să continuăm să cooperăm cu dumneavoastră pe acest dosar, pentru că este foarte important pentru noi, e vital și pentru Parlamentul European și aștept cu nerăbdare această cooperare. Priamo la discuție. Mulțumesc. Acum uh, deschid dezbaterea. Are cuvântul colegul Odi. Da. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să salut calitatea acestui raport și informațiilor uh, din el în legătură cu gestionarea fondurilor publice europene. Aș dori să uh, vă prezint o idee, să vă fac o propunere mă întreb dacă nu a venit oare momentul să facem un audit global în anumite sectoare ale cheltuielilor publice um, întregul, pe întregul continent, uh, la nivel de state, de executiv local, de, de cheltuieli militare, de vamă, de diplomație. Vedem că în domeniul ajutorului pentru dezvoltării în cadrul instrumentelor de finanțare pentru dezvoltare, cele 17 miliarde pentru perioada respectivă, plus Fondul European de Dezvoltare, plus ajutoarele din partea statelor membre, plus intervenția Băncii Europene de Investiții, avem impresia că intervențiile sunt multiple. Mă întreb dacă nu am putea, în relație cu statele membre, să realizăm un audit de, realizat de Curtea de Conturi Europene și de Curțile Naționale de Conturi în domeniul intervențiilor pentru dezvoltare pentru a vedea care este totalul intervenției publice a statelor europene, nu neapărat a Uniunii Europene în cantitate, ci a întregii comunități de state membre și a Uniunii Europene pentru a avea o viziune globală. Și a doua întrebare, la care nu găsesc răspunsul în raport, care afectează Uniunea Europeană, este dacă există o valoare adăugată europeană în aceste intervenții. Există sau nu o valoare adăugată europeană? Vă pun uh, această întrebare pentru că sunt raportor pentru revizuirea la jumătatea perioadele al celor de șaptelea program cadru pentru cercetare și este o întrebare pe care ne o punem. Uh, Uniunea Europeană în finanțările sale oferă sau nu o valoare adăugată? Grazie. Vă mulțumesc. Are cuvântul doamna Gresle. Mulțumesc. Eu salut Elaborarea acestui raport ne oferă multe informații interesante de care nu am dispus până acum. Lumea se află în mișcare, dar nu se mișcă întotdeauna în direcția dorită. Aș vrea să vă întreb dacă avem, de fapt, informații în legătură cu numărul uh, profesorilor care sunt finanțați din acest buget. Pentru că uh, eu aș vrea să susțin această Uh, acest ajutor uh, bugetar aș prefera ca banii să vină uh, pentru educație decât să se scurgă pentru consultanți. Deci eu Eh, trebuie să spun că modul în care operăm noi cu banii eh, este criticat, dar nu avem o soluție mai bună, nu există o alternativă mai fericită. Deci aș vrea să ni se furnizeze mai multe informații în legătură cu numărul celor care sunt beneficiari ai acestor fonduri. Mulțumesc, doamna Iala Sender. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă înscriu și eu uh, pe uh, ideea, la ideea doamnei Gresle. Ieri am discutat uh, despre anumite subiecte legate de buget, chiar dacă nu am fost uh, perfect de acord cu tot ceea ce s-a spus și nu mi-a convenit uh, uh comparația între țările terțe și statele membre. Dar voi pune din nou întrebarea Comisiei. Vorbim despre ajutoarele bugetare, care sunt o chestiune de principiu. Ajutorul pentru educație este de resortul statelor membre, dar dreptul la educație este un drept fundamental. Deci, și este un lucru bun să uh, aflăm că ajutorul bugetar funcționează corect și că putem cu adevărat să ajutăm financiar aceste state, dar uh, Uh, nu obținem suficiente rezultate. De la un an la altul observăm acest lucru și Curtea de Conturi nu a spus mare lucru. Evaluarea rezultatelor și cheltuielilor este poate corectă din punct de vedere contabil, dar care sunt rezultatele obținute? Nu credeți că trebuie să existe o mai bună, un echilibru mai bun între contabilitate și rezultatele obținute? De unde întrebarea mea adresată Comisiei? Uh, vedem ce se întâmplă în nordul Africii. Și alături de domnul Oriren ne-am pus întrebări în legătură cu cheltuielile uh, pentru educație, pentru învățământ și știm că dacă se oferă educație, dar nu și locuri de muncă, vedem ce se întâmplă în uh, nordul Africii. Și aș dori să știu dacă Comisia are cifre în acest sens și, de asemenea, dacă a deschis sau va deschide dialogul, dezbaterea propusă de Curtea de Conturi în legătură cu acest aspect. În legătură, deci, cu ajutorul bugetar și mai ales rezultatele acestuia și modul de, modul de evaluare. Există o posibilitate de a avea o dezbatere, de comparație între uh, ajutorul bugetar și rezultatele obținute, pentru că este un aspect important. și legătură cu indicatorii de performanță. Este o întrebare pe care o pun comisiei, nu neapărat cursii de conturi. Nu, aceste, aceștia nu sunt suficient incluși în acest raport. Le veți îmbunătăți, îi veți îmbunătăți și cum? Pentru că delegațiile vor uh, constitui viitorul Serviciu de Acțiune Externă al Uniunii și delegațiile nu par să aibă suficiente resurse și suficient personal, din câte am aflat de la Curtea de Conturi. Și dacă acestea sunt aspecte fundamentale pentru dezvoltare și pentru ajutorul bugetar acordat statelor, trebuie să deschidem mai repede sau mai târziu dezbaterea legătură cu modul în care Comisia are de gând să îmbunătățească și din punct de vedere uh, financiar și din punct de vedere al personalului aceste delegații care vor deveni esențiale. Deci, trebuie să avem un astfel de dialog. Mulțumesc! Vă mulțumesc. Are cuvântul acum reprezentanta Comisiei. Mulțumesc. Voi uh, extrapola acum uh, puțin în legătură cu anumite aspecte pe care le-am menționat la început uh, și anumite puncte care au fost puse în discuție. Suntem de acord și comisarul nostru, domnul Pibas, a spus acest lucru. De altfel, acest lucru a fost menționat în cele două cărți verzi, uh, cel, Cartea Verde pentru Dezvoltare și Cartea Verde privind ajutorul bugetar. Uh, comisarul dorește să ne axăm pe rezultate, dar și să ne gândim mult mai bine care este valoarea adăugată a Uniunii Europene în momentul în care ne programăm ajutoarele. Este foarte pertinent acest exercițiu pentru că fluxul de fonduri înspre aceste țări fluxurile de ajutor reprezintă o parte absolut infimă a tuturor fluxurilor uh, investițiilor din toate aceste țări. Reprezintă, să zicem, 1 pe 20 din uh, aceste sume totale. Și, deci, trebuie să ne punem întrebarea și ne-am pus întrebarea cum trebuie să folosim aceste ajutoare pentru a avea o adevărată influență pentru a rezolva problemele. După cum se spune și în raportul Cunții de Conturi, eh, sprijinul bugetar, ajutorul bugetar eh, nu trebuie pus sub semnul întrebării. Ceea ce a fost pus sub semnul întrebării a fost modul în care, pe de o parte, suntem siguri că acestea sunt sumele potrivite pentru a atinge aceste obiective și, în al doilea rând, care sunt indicatorii pe care îi vom folosi pentru a arăta că se obțin rezultate la nivel sectorial pe teren. Revin la ceea ce am spus adineauri. Țara respectivă este cea care uh, face lucrurile. Deci, influența noastră cu sprijinul bugetar uh, poate să fie folosită în dialogul politic și Apoi, țara um, țintă este cea care își definește obiectivele politicii sale, care, viziunea sa pentru viitor peste 5, 10 sau 20 de ani. Și dacă avem un dialog la nivel guvernamental care funcționează, și nu doar la nivel guvernamental, este foarte important ca toți actorii să colaboreze um, și parlamentele naționale și societatea civilă și așa mai departe. Este foarte important acest lucru și noi insistăm în această direcție. Este important să avem indicatorii potriviți și ceea ce trebuie să facem, am început să o facem. Ne dăm seama că trebuie să facem aceste lucruri în mod mult mai activ este să punem la dispoziția delegaților instrumentele necesare pentru a putea purta un dialog eficient în domeniul politic pentru um, a transmite exact despre ce rezultate este vorba, rezultate pe scurt timp, pe uh, termen scurt, și cineva vorbea într-o zi despre dictatura rezultatelor pe termen scurt. Bineînțeles, toată lumea dorește să se obțină rezultate pe termen scurt, dar trebuie să ne asigurăm că obținerea acestora nu trebuie să pună bețe în soarte, roate obținerii rezultatelor pe termen lung, pentru că intervenția noastră trebuie să aibă consecințe pe termen lung. Cele două aspecte trebuie să uh, fie coerente unul cu altul. În legătură cu salariile, Uh, profesorilor și modul în care uh, plătim aceste salarii este o întrebare pertinentă. Pentru că absenteismul uh, profesorilor se datorează de multe ori acestui aspect. Nu sunt specialistă în domeniu, dar am auzit că prin folosirea telefoanelor mobile se pot face aceste plăți ale salariilor profesorilor. Nu mă întrebați, nu, mă, nu-mi cereți mai multe detalii pentru că nu le cunosc. Există soluții inovante uh, pe care le admir pentru că eu sunt uh, în continuare obișnuită, eu sunt din epoca, uh, din era în care se scria cu mâna și mă fascinează astfel de soluții și studiem cu aceste țări soluțiile care ne ofer, care par interesante pentru a lupta împotriva absenteismului. Cred că mă voi opri aici. Poate am uitat anumite întrebări. Ah, oui, le, bon, la capacité de... În legătură cu, capa, cu um, capacitățile delegațiilor. Eu sunt directorul pentru calitatea operațiunilor la DEFCO. Direcția noastră, direcția mea este a, a pus uh, accentul pe experiență, pe formare, pe expertiză, nu neapărat la nivelul delegației, dar și la nivel regional. Când am fost șefa delegației în Zimbabwe, um, puteam, uh, uh, eram ajutată de un expert regional în Zimbabwe care acoperea întreaga regiune și aceasta este o soluție pe care o putem explora dacă nu avem suficienți specialiști în fiecare țară am putea să ne gândim la această posibilitate de a folosi expertiză la nivel regional. Sunt lucruri uh, examinate, discutate în momentul de față alături de directorul general și comisar uh, și care sunt foarte importante pentru noi. Mulțumesc! Grați! Vă mulțumesc! Are cuvântul acum reprezentantul Curții de Conturi. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă am înțeles corect, două întrebări au fost adresate curții și voi începe cu întrebarea care a fost formulată de domnul uh, Odi îmi uh, imaginez cu greu că uh, noi am putea face un audit uh, comun. De fapt, există 27 de instituții de audit care se ocupă de acest probleme, dar noi trebuie să colaborăm cu aceste instituții de audit de pe plan național. Există un cadru care se numește HOAP este vorba despre practicile specifice curții de conturi și chiar dacă nu toate cele 27 de state membre sunt foarte active în uh, furnizarea de asistență statelor beneficiare, un număr mare de state uh, participă totuși și noi uh, le împărtășim experiența noastră. Nu este un secret să spunem că lucrurile pe care noi le criticăm din perspectiva Comisiei sunt criticate și de către instituțiile naționale de audit. Deci, adesea, în rapoartele noastre vedem chiar referiri directe la rapoartele de audit uh, făcute de către Comisie sau uh, de rezultatele auditărilor pe plan național. În ce privește valoarea adăugată, eu uh, trebuie să vă spun că uh, datoria noastră este să acordăm uh, și consultanță Comisiei în legătură cu rapoartele de performanță și de progrese. Nu există o rețetă valabilă general fie că este vorba despre o susținere din bugetele sectoriale, fie că uh, se fac uh, plăți din bugetul uh, general. Noi, în calitate de membri ai Curții de Conturi, suntem favorabili acest suport bugetar în ce privește garantarea proprietății, sigur că Uh, trebuie să existe capacități care să fie create în statele beneficiare. Există uh, în clipa de față țări care încă nu sunt suficient maturizate pentru a beneficia de asemenea tipuri de uh, suport din bugetul sectorial. În legătură cu observațiile făcute de doamna Ayala, noi am avut o atitudine critică vis-a-vis -vis de indicatorii care uh, ar uh, fi sugestivi pentru calitatea educației, pentru că mie mi se pare că ei sunt sub evaluați este o sarcină destul de dificilă să apreciezi uh, calitatea Uh, atinsă a unui proces educațional, dar uh, aplicarea unor indicatori ar putea să fie destul de costisitoare. Nouă ni se pare oricum că nu au fost exploatate toate posibilitățile de măsurare a calității la nivelul Comisiei am vizitat o misiune în Nepal în cadrul acestui audit și am fost surprins, chiar uh, dacă uh, Uh, nu au fost uh, uh, eforturi clare din partea Comisiei în ce privește acest finanțări din bugetul sectorial. Rezultatele au fost destul de convingătoare și, în definitiv, noi ne uh, propunem ca, în final, să vedem tinere și tineri care au beneficiat de un uh, grad înalt de educație. Există discuții la nivelul Comisiei în legătură cu această structură a indicatorilor. De, da, uh, în ce privește aliniatul 83C Eh, eu cred că aici eh, există încă o provocare la nivelul Comisiei și în măsura în care suntem implicați în legătură cu această discuție privind și Carta Verde, trebuie să vedem cum putem să creăm eh, indicatori care să permită și o mai bună valorificare a acestor plăți din bugetul general. În de asemenea, ă, am constatat în repetate rânduri că până și noi, ă, auditori, au trebuit să ă, ne ghidăm după statisticile oficiale care au apărut în statele beneficiare. Sigur că este greu de apreciat cât de demne de încredere sunt aceste statistici. Și uh, uneori constatăm că există diferențe între statisticile naționale și uh, uh, informațiile pe care le obținem noi în legătură cu numărul real al copiilor care într-adevăr au fost cuprinși în sistemul educațional. În Nepal am constatat că în scopul existenței unei evidențe naționale și a demonstrării că există un număr mare de copii cuprinși în sistemul de învățământ, ei sunt înregistrați în prima zi în care începe anul școlar, dar nu se urmărește după aceea dacă ei chiar participă la cursuri pe parcursul anului. Mulțumesc, doamna Ayala. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mă refer la ceea ce a spus doamna directoare în legătură cu calitatea personalului din uh, delegații și uh, din Direcția Generală. Eu îmi dau seama că dumneavoastră ați dori să îmbunătățiți uh, capacitatea și calitatea acestei delegații. Eu știu exact care este profilul persoanelor implicate uh, a uh, celor care participă la delegații. Uh, de obicei, nu este vorba despre profesori, să fim cinstiți. Eu însă uh, vin din domeniul învățământului, și uh, știu că uh, persoanele care participă la aceste delegații uh, sunt uneori economiști, juriști, dar uh, persoanele care se ocupă de acest domeniu trebuie să aibă un background corespunzător. Eu cred că ar trebui să insistați mai mult asupra acestui aspect, pentru că uh, lucrează uneori patru, uh, cinci ani și este important să știm ce se întâmplă. Președintele, domnule stați. doriți să faceți observații finale? Nu, nu aș avea prea multe de spus. Discuția a fost uh, foarte fructuoasă, inclusiv răspunsurile comisiei au fost importante, completările pe care le-am primit din partea Curții de Conturi de asemenea și uh, mă bucur că vom avea posibilitatea să uh, citim aceste rapoarte pe țări. Spuneam deja că există uh, o dezbatere actuală în legătură cu aceste uh, susțineri din uh, buget. Doamna Cresle spunea și ea că este o metodă de care uh, ne putem servi, dar este important uh, să se deruleze cât se poate de corect. Există și o dezbatere în curs în legătură cu Carta Verde. Sunt recunoscător pentru existența acestui proiect. Uh, sunt recunoscător Comisiei pentru uh, cooperare pentru dezvoltare și acolo este examinat raportul lui Charles Goerens, el este liberal și acolo se vorbește despre uh, aceste ajutoare um, din bugetul general. Iar muniția pe care ne-o oferă acum Curtea de Conturi este de asemenea utilă. Președintele, mulțumesc. Dacă nu există alte observații în legătură cu acest punct, Vom trece la raportul anual al Comitetului de Supraveghere al OLAF și eh, este vorba despre raportul de activitate al Comitetului pentru anul 2009. Dacă sunteți de acord, îi voi da eh, cuvântul celor care sunt membri ai Comisiei de Supraveghere al OLAF Ehm, sunt prezenți Rosalind Wright și Luis Lopez Sanz Aranguez. Bună ziua, cine dorește să ia cuvântul? Thank you very much, uh, Mr. President. I, I'll start. Mulțumesc. uh, on behalf of the chairman, uh, Mrs. Dimutia. Mulțumesc, domnule președinte. În numele comitetului nostru de uh, supraveghere, în numele uh, directorului nostru, aș dori să mulțumesc uh, Uh, pentru că ne-ați invitat pe colegul meu și pe mine pentru a discuta aspecte foarte importante pentru dumneavoastră și pentru noi și ne permiteți să ne uh, prezentăm uh, raportul pe um, activitatea Comitetului de Conducere din iunie 2009 până în iunie 2010. Am avut un an foarte important, am abordat diverse teme și am publicat cinci avize. De asemenea, a trebuit să uh, numim uh, noul director general uh, al OLOF. Suntem bucuroși să-i urăm bun venit domnului Giovanni Kessler, care a fost ales în timpul mandatului nostru și am început să cooperăm cu el în mod foarte constructiv. În timpul perioadei de raportare, comitetul nostru și-a uh, îndeplinit sarcinile principale de uh, monitorizare a uh, implementării activității de investigare a OLAF. Comitetul de conducere a acordat atenție respectării de către OLAF a recomandărilor noastre, mai ales în domeniul duratei anchetelor și lipsei de motive întemeiate pentru orice fel de întârziere am uh, examinat mai bine de 164 de anchete și am uh, făcut propuneri concrete în atenția OLAF uh, pentru ca OLAF să schimbe sistemul intern de control și de uh, anchetă. În același timp, am uh, dorit ca OLAF să adopte o politică de anchetă proactivă care să se axeze pe, uh, să se axeze pe cazuri concrete, um, organizându-și în mod structurat uh, activitatea și ținând cont de manualul operațional. Și trebuie să recunosc că am fost dezamăgiți de faptul că recomandările noastre în acest domeniu nu au fost preluate de către OLAF. Mai mult, în ultima parte a acestui mandat, am ezita dacă să insistăm pe acest aspect, care e foarte important pentru noi uh, în ce privește activitatea de anchetă a OLAF și foarte important pentru, identit- uh, pentru uh, independența OLAF. O mare parte din timpul în ace- din acest mandat a fost acordată reformei regulamentului 1073 din 1999 care reglementează activitatea OLAF. Considerăm că uh, uh, documentul de reflecție uh, publicat de către domnul comisar Semeta a fost foarte interesant. Ne-am implicat foarte mult în dezbaterile legate de această reformă și cu comisiile afectate de acest, această reformare. De asemenea, considerăm că competențele de uh, anchetă ar trebui să fie menținute pentru OLAF și de asemenea trebuie să se mențină și uh, independența. În această masă, domnul comisar uh, Șemeta va prezenta noul text al uh, acestui uh, regulament. Nu am avut încă ocazia să îl uh, citim. Însă, uh, activitatea comitetului nostru în acest do- domeniu poate fi sintetizată într-un, uh, în, uh, într-un mod foarte simplu. Salutăm propunerile de reformă, mai ales mecanismele pre- uh, propuse pentru transmiterea informației înspre comitetul nostru în timpul unei anchete. Uh, pentru ca comitetul să poată să se asigure că independența anchetei sau a funcției de uh, investigare este, uh, deci toată această procedură trebuie respectată, însă regretăm faptul că nu s-au preluat sugestiile noastre pentru a asigura anchete interne sau externe ale ORAF mai independente. Considerăm că ierarhizarea cazurilor ar trebui să facă parte din reformă și această politică de minimis uh, să fie inclusă în regulament. Noile opțiuni pe care tratatul de la Lisabona ni le pune la dispoziție ar trebui să avem o cooperare consolidată mai strânsă între OLAF și autoritățile naționale judiciare. Comitetul menține faptul că arhitectura instituțională actuală ar trebui să fie menținută integrarea OLAF în uh, activitatea comisiei, independența directorului general în uh, competențele sale de anchetă și monitorizarea independenței OLAF de către comitetul nostru format din experți în afara instituțiilor. Toate aceste trăsături sunt foarte importante și ele trebuie menținute. Pe de altă parte, comitetul nostru a fost îngrijorată de această propunere de a crea un nou uh, consilier care ar putea să crească povara administrativă pentru OLAF și ar submina uh, independența comitetului nostru. Comitetul e uh, de părere că această competență de anchetă ar putea să vizeze doar datele statistice și ar trebui să se facă în mod independent. E foarte important ca comitetul nostru să aibă acces uh, la uh, sistemul de gestionare a cazurilor și la documentele la proceduri pentru a evalua uh, în mod independent eficiența și eficacitatea procedurilor de anchetă OLAF. În acest proces de reformă, Comitetul a avertizat și în legătură cu riscul de suprareglementare care nu ar permite OLAF să aibă suficientă marjă de manevră în acest domeniu. Uh, tot în uh, ce privește obligațiile uh, juridice din regulament, am putea să avem o revizuire ulterioară. Comisia împărtășește preocupările Comisiei și Parlamentului în ce privește durata anchetelor și faptul că trebuie să ne asigurăm că se protejează mai bine drepturile fundamentale. Comitetul consideră că e de uh, răspunderea OLAF să gestioneze aceste anchete astfel încât o soluționare rapidă a drepturilor uh, procedurale să fie menținută și garantată. În timp ce comitetul uh, uh, joacă un rol uh, de monitorizare, însă noi considerăm că uh, comitetul de conducere ar trebui să fie uh, suficient informat și să primească suficient timp la dispoziție pentru a-și exprima vizul. Acest termen e doar de 10 zile acum, însă chiar în acest răstimp uh, scurt uh, comitetul a reușit să vină cu concluzii uh, pertinente. Noi ne-am exprimat disponibilitatea de a participa la această procedură și abia aștept discursul de după masă al domnului comisar Șemeta. De asemenea, am acordat timp chestiunii planificării în domeniul anchetelor. Am examinat uh, selectarea a 40 de spețe de la directoratele A și B uh, pentru a evalua uh, cum planificarea investigațiilor, a anchetelor ajută OLAF în desfășurarea competențelor sale. Așa cum s-a subliniat în raportul nostru de activitate pentru 2008 și 2009, examinarea planificării spețelor reprezintă o parte foarte importantă din activitatea noastră, în activitatea de monitorizare pentru a ne asigura că OLAF funcționează eficient și că folosim uh, la maxim uh, resursele noastre limitate. Concluzia noastră a fost că planificarea poate fi îmbunătățită în mare măsură în toate domeniile operaționale. Și așa asta în trei scopuri principale. În primul rând, pentru a ca directorii generali și a anchetatorii să se axeze pe obiectivele investigațiilor, anchetelor, apoi să stabilim un cadru uh, de timp pentru anchetă și să-i alocăm resurse suficiente și în același timp, uh, în al treilea rând, pentru a ne asigura că avem un cadru pe baza căruia anchetatorii să uh, evalueze progresul anchetei fără a se înregistra întârzieri în cadrul acestei anchete în timp ce dacă durata investigației s-a uh, schimbat. Comitetul recunoaște că Olaf are un, uh, uh un uh, cadru pentru anchetă și trebuie să recunoaștem că există chestiuni comune în fiecare anchetă, în fiecare plan de anchetă care pot fi uh, prezente. Uh, e un principiu pe care ne putem baza. De asemenea, considerăm că fiecare plan de uh, anchetă trebuie să fie uh, tratat de la caz la caz. Trebuie să, să uh, recunoaștem că acest uh, plan de anchetă este un document uh, dinamic care uh, duce la schimbări în cadrul anchetei propriu-zise. De asemenea, uh, directorul, uh, uh, șeful de unitate poate să evalueze Uh, în mod anticipat uh, problemele. Un plan de anchetă eficient uh, poate să evalueze dacă s-au respectat termenele, dacă noile priorități ar trebui să fie modificate dacă fiecare anchetă își respectă uh, atribuțiile și dacă are atribuții pentru următoarele săptămâni. Până la sfârșitul mandatului, comitetul nostru va evalua dacă și în ce măsură aceste recomandări în ce privește anchetele sau planificarea anchetelor au fost uh, implementate de către OLAF. Celălalt aviz uh, publicat de către Comisie în această perioadă vizează respectarea drepturilor uh, procedurale și uh, garanțiile de procedură în anchetele OLAF. Colegul meu, uh, Lopez, se va referi la acest subiect în câteva clipe. Comitetul nostru a evaluat și bugetul OLAF pentru perioada 2010-2011. Am monitorizat 9 luni și am examinat recomandările supuse de către unitatea C1 înspre autoritățile naționale judiciare pentru cazurile care țin de competența lor pentru acțiuni ulterioare. Concluziile noastre în legătură cu acestea e că rapoartele de caz ar putea să fie mai succinte și mai clare și dorim și intenționăm și în următoarele luni să examinăm rezultatele acestor transmisii pentru a vedea dacă avem uh, OLAF uh, poate uh, avea mijloace suplimentare pentru a încuraja rezultate pozitive, eficiente, dacă se poate. În ce privește bugetul OLAF, ne bucurăm de declarația domnului Kessler la Cocobu în timpul procedurii de selectare pentru postul de director general, respectiv că jumătate din personalul OLAF ar trebui să fie implicat în anchete. Comitetul de uh, supraveghere Uh, așteaptă ca această măsură să fie transpusă în fapte. Continuăm să depunem eforturi în monitorizarea cazurilor pentru a ne asigura că independența OLAF nu este subminată. Uh, avem acum rapoarte pe 9 luni, dar mai avem și cazuri pentru care, care sunt de sute numeroase, din păcate, care au depășit durata de 4 ani. Și la solicitarea OLAF, Uh, examinăm uh, sau controlăm accesul OLAF la datele personale interne deținute de către comisie, care pot fi folosite pentru anchetele interne. Și de asemenea continuăm și uh, eforturile pentru, refor- pentru reformarea regulamentului 1073. Având în vedere că e ultimul an din mandatul nostru, încercăm să facem un bilanț al ultimilor șase ani pentru a vedea cât de departe, cât de mult OLAF a respectat recomandările din avizurile noastre. Vă mulțumim! Mulțumim, mulțumim doamnei Wright. Are acum cuvântul celăl celuilalt reprezentant, domnul López Aranz Aranghes. Mulțumesc, domnule președinte. După cum a spus colega mea, voi vorbi despre avizul 5 2010 al Comitetului de Supraveghere integrat în anexă la raportul de activitate și uh, voi spune din ce motive a prezentat Comitetul nostru la acest aviz. Voi prezenta obiectivele acestui document și concluziile concrete uh, după acest aviz. Motivele, mai întâi. Uh, orice procedură de anchetă care riscă să duce, ducă la sancțiuni de tip administrativ, disciplinar sau penal, deci orice procedură trebuie să garanteze respectarea scrupuloasă a drepturilor fundamentale printr-o procedură care ține cont de garanții. Spunem foarte clar că acest lucru are um, repercusiune asupra credibilității prestigiului organismelor respective, asupra um, rezultatelor finale și este o modalitate esențială de a garanta independența Olafului. Al doilea motiv pentru care am acționat astfel se bazează pe experiența noastră de zi cu zi din acești cinci ani um, de mandat în acest uh, comitet uh, de supraveghere, uh, ne-am dat seama că există anumite probleme în acest dosar legate, după cum am spus, de um, carențe în organizarea și programarea acestor anchete. În al treilea rând, comitetul insistă încă de la început asupra faptului că Olaful trebuie să dispună de un manual de funcționare operațional, un fel de ghid pentru uh, a ști exact în fiecare fază a anchetei cum trebuie acționat. În 2007, uh, prima versiune acestui manual a, a fost făcută publică și în analiza noastră ne-am dat seama că anumite elemente pot fi îmbunătățite, mai ales elemente legate de drepturile fundamentale ale persoanelor care fac obiectul uh, anchetelor Olafului. Um, un alt motiv uh, este rolul Comitetului de uh, Supraveghere pe baza unor hotărâri recente care ne dau posibilitatea de a fi consultați uh, în legătură cu anchetele transmise de OLAF autorităților judiciare ale statelor membre. Um, astfel, Comitetul de supraveghere poate să ia la cunoștință uh, cazul și deci iată este o competență a comitetului nostru care um, decurge din jurisprudența Tribunalului de primă instanță. În etapa actuală, cred că cunoașteți uh, bine dosarul, uh, ne aflăm în cadrul reformei regulamentului OLAF 1073, 173, considerăm că este important ca această reformă să țină cont de anumite elemente care ni se par foarte importante, nu doar elemente um, din jurisprudență sau practică, dar care pot să, baze, să facă parte dintr-un text juridic, adică uh, regulamentul OLAF și reforma acestui document 1073. Și pe baza acestor elemente inițiale am, fă- am dorit să facem o propunere practică, dintr-un punct de vedere practic. Nu era vorba strict de o revizuire de doctrină. Am analizat anchetele Olafului și în document uh, reluăm diferitele elemente pe care le prezentăm. Deci, iată, e vorba de anchete reale realizate de OLAF și am uh, luat de asemenea la cunoștință anumite informații din uh, diverse um, rapoarte din ultimii ani și pe baza acestor date pe care le-am compilat și pe baza experienței noastre practice, uh, Uh, am confruntat uh, legislația actuală 1073 din 99, regulamentul 2185 uh, din 96 și am analizat și jurisprudența Curții de Justiție și a Tribunalului de primă instanță și avizul nostru de astăzi are obiectivul de a face mai multe propuneri și recomandări atât la în atenția Olafului și celor care um, realizează anchete la Olaf și la adresa întregului personal al Olafului. Dorim de asemenea să stabilim criterii și recomandări în legătură cu relațiile care trebuie să existe între OLAF și Comitetul de Supraveghere, cu obiectivul de a ne permite să ne jucăm propriul rol și de a face anumite um, recomandări anumitor instituții uh, care astăzi își pun întrebări în legătură cu temeiul juridic al Olafului. Avizul nostru este clar, am plecat de la natura specifică a Olafului, un serviciu de anchetă administrativ, uh, nu are uh, competențe operaționale și nici nu poate să impună sancțiuni. Rezultatul anchetelor este transmis statelor membre și acestea sunt cele care trebuie să Uh, sau pot să impune sancțiuni uh, pentru asumarea responsabilității administrative sau penale. În cadrul OLAF trebuie să se țină cont uh, de acest aspect legat de responsabilitatea finală. Am ținut, am ținut de asemenea cont de diferențele dintre diferitele anchete ale OLAF-ului anchete interne și externe. După cum știți, Olaful are diferite competențe pentru cele două tipuri de anchete și am ținut cont și de importanța respectării legislațiilor din statele membre. Deci Olaful uh, realizează diverse anchete uh, concrete în statele membre și, bineînțeles, în cadrul acestora trebuie să respecte legislația, uh, reglementările din statele membre respective în ceea ce privește protecția drepturilor fundamentale. În ceea ce privește propunerile noastre, ele se înscriu în două uh, categorii. Uh, se face referire la principiile generale în legătură cu drepturile fundamentale care trebuie respectate în cadrul OLAF. În primul rând, imparțialitatea. Aici se pune accentul asupra conflictelor de interese eventuale și, în al doilea rând, sau a doua categorie, care preocupă OLAF-ul uh, și, cred, toate instituțiile, E vorba de durata anchetelor. Obiectivul este să se evite întârzierile care pot fi evitate în cadrul anchetelor, dar se pune accentul și asupra confidențialității anchetelor Olafului. Orice organism uh, care realizează anchete trebuie să respecte acest principiu al confidențialității, care este un element esențial pentru a garanta reușit acestor anchete pe baza celor trei criterii, imparțialitate, durată și confidențialitate, dorim să menținem uh, deci cei trei piloni esențiali pentru a garanta buna funcționare al Olafului și pentru a pune accentul pe independența Olafului și independența în ceea ce privește obligațiile. Pe baza acestor, acestor trei piloni esențiali, uh, realizăm și o descriere a procedurii cu toate garanțiile uh, care trebuie uh, luate în cadrul contextului anchetei. deci ținem cont de cele două tipuri de anchete, interne și externe, și de diferitele faze ale evaluării, evaluare, decizia de deschidere a procedurii, evoluția anchetei închiderea anchetei și concluziile și în fiecare fază uh, punem accentul asupra unor aspecte concrete, drepturi concrete care trebuie respectate în uh, interviuri, întâlniri, interogatorii, limbile care trebuie folosite la interogatorii, informațiile care trebuie transmise tuturor persoanelor supuse procedurii, asistența uh, din partea unei persoane de încredere, accesul la documente și așa mai departe. În plus, ținem cont de diverse reglementări eh, care se vor aplica în cazul unor anchete specifice ale Olafului. Bineînțeles, eh, depinde de natura anchetei și aici trebuie să ținem cont de protocolul privind eh, privilegiile și imunitățile comunităților, statutul funcționarilor, precum și consimțământul instituțiilor uh, la care lucrează persoanele respective, funcționari mai ales, președintele, secretarul general al uh, instituției trebuie să își exprime avizul conform. Și după cum am spus, normele specifice în vigoare în statele membre trebuie să fie cunoscute, aplicate și, de asemenea, trebuie să folosească mecanisme care să permită o bună colaborare între OLAF și toate celelalte organizații ale statelor membre, care se ocupă și ele de anchete în statele membre, în mod individual, cu obiectivul de a evita întârzierile în cadrul procedurilor. Concluziile acestei analize. 1. Prin avizul nostru trebuie să facem propuneri concrete și, de altfel, avem o gamă întreagă de propuneri uh, adresate personalului Olafului uh, pentru a le permite să analizeze în fiecare fază a procedurii cum putem, cum se poate garanta respectarea acestor drepturi fundamentale. De asemenea, formulăm propuneri concrete în legătură cu o revizuire progresivă a manualului de funcționare pentru a integra propunerile concrete pe care le vom fi formulat și insist uh, asupra ceea ce spunem într-o concluzie noastră că e nevoie de un adevărat sistem de control al legalității anchetelor uh, OLAF-ului, ceea ce înseamnă un control permanent care trebuie să funcționeze încă de la început. În acest context, pe cât posibil trebuie să se creeze și să se consolideze mecanismele interne la OLAF pentru a permite acest control al legalității prin inițiative ale șefilor de unități, ale directorilor uh, din uh, Consiliu, care se reunesc în mod regulat și, bineînțeles, de directorul general. De asemenea, trebuie să se creeze mecanisme specifice pentru a garanta controlul legalității, altfel spus, trebuie să se consolideze rolul unităților specializate de la OLAF. Știm că membrii au o formare juridică suficientă pentru uh, care le va permite să cunoască evoluția acestor proceduri. De asemenea, trebuie să uh, ca cei din anchetă să cunoască evoluția situației și trebuie să se evite uh, uh, orice nerespectare a drepturilor fundamentale, deci apariția oricărei probleme. Cred că v-am prezentat astfel diversele aspecte care ni se par nouă importante uh, din punctul de vedere al avizului comitetului nostru. Știm uh, că uh, am abordat Carta Drepturilor Fundamentale, Tratatul de la Lisabona și așa mai departe și știm că în general este importantă îmbunătățirea respectării drepturilor fundamentale, ci este ceea ce am reușit să facem în acest dosar. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul acum doamna Gresle, care este raportor pentru acest raport. Mulțumesc celor uh, doi reprezentanți ai Comitetului de Supraveghere al OLAF Mulțumesc și pentru documentele scrise furnizate și pentru cele exprimate astăzi. Am citit și avizele în legătură cu problemele legate de legalitatea uh, activității în OLAF și uh, ele fac de altfel uh, subiectul dezbaterii care urmează. Uh, mulțumesc și pentru aprecierea că acest raport uh, este poate mai uh, bogat în argumentație și informații decât anteriorul raport. Pentru noi ar fi foarte important să avem un punct de vedere oficial al comitetului. Probabil că acest comitet de supraveghere a susținut multe elemente din raportul comisiei noastre, din raportul Parlamentului. Deci, înțeleg că susțineți practic punctele noastre de vedere. Iar Olaf nu a primit în ultimele săptămâni acces la anumite baze de date ale Comisiei, ceea ce mi se pare că este de-a dreptul dramatic. Țin să observ acest lucru. În al doilea rând, în perioada analizată a existat uh, un post vacant uh, pentru uh, poziția directorului general și uh, nu am uitat că, de fapt, Comisia ne-a lăsat uh, și pe noi, parlamentari și Comitetul de Supraveghere, practic în ploaie în legătură cu această problemă. Există oare indicii legate de aceste dificultăți? Au existat încălcări ale legislației? Pentru că mă tem că da. Și uh, uh, eu, în ce privește aceste încălcări ale legislației, nu am auzit decât zvonuri, dar aș vrea să știu dacă dumneavoastră chiar ați lansat niște investigații. Iar în ce privește directorul general, Înțeleg că ă, există acum o modificare de management, că directorul general își propune acum ca cel puțin 50% din ă, cei activi în cadrul serviciului OLAF să se ocupe de investigații. Până acum era vorba doar de 20% care ă, se ocupau de asemenea anchete de investigații. Mi se pare deja Eh, că este salutară această promisiune, dar trebuie să vedem dacă ea va fi și respectată. După aceea, vorbiți despre o scurtare a duratei anchetelor, investigațiilor, mai ales în ce privește investigațiile interne. Găsesc că acest lucru este un succes, dar impresia mea a fost că uh, în schimbul acestei scurtări a duratei investigațiilor, numărul investigațiilor a scăzut. Este uh, corectă impresia mea? Uh, ce uh, ne puteți spune în legătură cu strategia de minimis? Pentru că este uh, într-un fel briscantă această strategie, este un fel de vârf al icebergului dacă ne concentrăm pe strategia de minimis și înțeleg că uh, Olaf în cadrul acestei strategii refuză să se ocupe de cazuri care aparent sunt nesemnificative, dar care poate ar putea, analizându-le, să uh, dezvăluie uh, infracțiuni grave. Întrebarea este dacă și în statele membre sunt tolerate um, infracțiunile de um, mai mică importanță sau nu pentru că ă, aș vrea lămuriri în legătură cu această strategie de minimis. Dacă nu ne puteți furniza suficiente informații, poate organizăm o dată o audiere. Iar în legătură cu investigațiile externe, în raportul Parlamentului noi am cerut ca aceste investigații să ă, fie derulate pe baza acelorași principii, că e vorba de investigații interne sau externe. Trebuie să existe aceleași principii. Cum vedeți uh, dumneavoastră acest lucru? De ce trebuie să tratăm pe funcționarii din Uniunea Europeană altfel decât pe cetățenii obișnuiți? Care este experiența dumneavoastră? După aceea, ghidul, manualul OLAF, pe pagina 15, spuneți că există uh, o lipsă de reguli clare, mai ales în ce privește investigațiile externe. E bine, uh, eu am impresia că asta îmi scoate pe albi, pentru că deja de ani de zi zile discutăm aceste chestiuni. Eu aș spera ca manualul să furnizeze reguli foarte clare în legătură cu acest tip de investigații. Pe, noi ne dorim să clarificăm toate aceste probleme pentru că trebuie ca odată pentru totdeauna aceste dificultăți să fie înlăturate. Dumneavoastră sunteți astăzi uh, uh, prezenți uh, în doi. Ne bucură acest lucru, dar președintele comitetului dumneavoastră um, a demisionat. Care a fost motivul acestei demisii? Președintele, mulțumesc colegul Balcitis în cadrul dezbaterilor. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc reprezentanților Comitetului de Supraveghere pentru prezența lor. În ce privește uh, raportul pe care îl discutăm, aș vrea să vă amintesc că acest comitet de supraveghere a fost creat pentru a spori independența OLAF și pentru a-l ajuta pe directorul general să își desfășoare în condiții mai bune activitatea. Acest comitet aduce un aport important în ce privește sporirea eficacității activității OLAF și pentru garantarea independenței OLAF. Comitetul de supraveghere urmărește uh, constant activitățile OLAF și uh, cred că uh, în această capacitatea sa de supraveghere, de monitorizare, trebuie chiar să fie întărit, pentru că doar în felul acesta poate garanta independența OLAF. Eu cred că recomandările elaborate de către Comitetul de Supraveghere sunt binevenite, trebuie să le susținem în ce privește aspectele legate de calitatea eh, investigațiilor, de durata anchetelor, aspectele legate de asemenea de eh, planificarea activității, de prioritizarea activităților în ce privește investigațiile planificate, de asemenea în ce privește garantarea drepturilor fundamentale, în legătură de asemenea cu strategia OLAF și cu alte chestiuni. De pildă, în ce privește anchetele Eh, care trebuie transmise statelor naționale. Doamna Gresle a menționat de asemenea o serie de aspecte legate de uh, această activitate și sperăm ca și uh, activitatea OLAF să poată fi îmbunătățită prin activitatea Comitetului de Supraveghere. În această după-amiază vom avea o prezentare din partea domnului Șemeta și în legătură cu alte aspecte, aspecte metodologice, alte noutăți în acest domeniu și sper că după schimbul de opinii prevăzut, noi să putem uh, să contribuim la sporirea eficienței activității OLAF. Mulțumesc foarte mult, doamna Ayala Center. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru raportul primit din partea Comitetului de Supraveghere al OLAF și uh, atenția pe care o acordă garantării drepturilor persoanelor afectate mi se pare uh, foarte importantă. Poate că ați putea să ne uh, dați mai multe amănunte în legătură cu diversele investigații pe care dumneavoastră le-ați analizat, le-ați evaluat, uh, cum stau lucrurile în ce privește respectarea drepturilor fundamentale în cadrul acestor investigații. Pentru că uh, în ce privește utilizarea celebrului manual, cred că uh, uh, ceea ce conține el este insuficient, ar fi nevoie de un cod suplimentar pentru uh, a avea garanția că nu se comit erori inutile în cadrul procedurilor pe care după aceea să le regretăm. Sunt de părere că din punct de vedere metodologic ar trebui să fim în situația ca posibilele erori să fie evitate de la bun început, pentru că altfel ele pot să ducă la o pagubă, fie că este vorba despre o pagubă economică, fie că este vorba despre um, uh, pierderi la nivelul indivizilor. Deci, ar trebui să ne străduim ca aceste drepturi fundamentale și principii fundamentale să fie respectate și să nu existe uh, riscul de a le încălca. Poate că am putea să ne concentrăm mai mult asupra acestor aspecte și poate că ne puteți furniza informații suplimentare. Poate că uh, puteți să faceți recomandări mai concrete pentru ca pe viitor să nu mai apară probleme de acest tip. Iar în legătură cu această a doua etapă, pe care uh, o parcurgem în clipa de față și a dezbaterii uh, care a avut loc în legătură cu alegerea noului director. Am uh, înțeles că uh, este privit uh, ca un fapt pozitiv uh, că s-a optat pentru cineva care vine din afară, că ar fi un impuls uh, binevenit pentru că nu există în felul acesta niciun fel de legătură cu cazuri precedente, cu proceduri precedente. Deci aspectul independenței, transparenței ar fi garantat în felul acesta. Președintele, mulțumesc. bine, allora darei... Reprezentantul Comisiei nu dorește să ia cuvântul. Atunci dăm cuvântul Comitetului de Supraveghere uh, pentru a răspunde mai ales la întrebările doamnei Gresle. Mulțumesc, uh, domnule președinte. În ce privește prima, primul aspect de intervenția doamnei uh, Gresle, reforma de care am vorbit, încă nu am avut acces la textul revizuit vom uh, începe să îl citim și uh, vă vom transmite avizul nostru cât mai repede cu putință. Vom face un tabel comparativ uh, în legătură cu ce s-a schimbat și ce considerăm că ar trebui să se schimbe. Deci vom trece la treabă imediat. Am acordat și noi importanța acestui aspect. N-am înțeles bine la ce se referea doamna Gresle în al doilea rând sau ce propunea în legătură cu postul uh, vacant de director general. Poate în perioada interimară uh, noi avem uh, un director interimar, nu știu dacă se încalcă legea, poate doamna Gresle are informații suplimentare. În orice caz Sper să ni le furnizeze. În ce privește jumătate, faptul că jumătate din angajații OLAF uh, sunt implicați în anchete, am solicitat acest uh, lucru de mult, dar ne bucurăm de faptul că domnul Kessler dorește să uh, adopte această măsură. E o schimbare radicală, așa cum a spus doamna Gresle. Uh, ne încurajează uh, planurile inițiale ale domnului Kessler pe care ni le-a prezentat când ne-am întâlnit cu el săptămâna trecută. Și ne-a uh, schițat în linii mari direcția pe care dorește să o apuce și cred că e o direcție încurajatoare. În orice caz, uh, reflectă foarte mult sugestiile noastre de o, uh, ceva vreme încoace. Apoi, doamna Gresle a ajuns la punctul 4 o durată mai scurtă a cazurilor, dar, într-adevăr, pe plan intern, aceste uh, cazuri sunt tratate mult mai repede decât înainte. Unitatea A din, sau directoratul A ar trebui să fie felicitat pentru felul în care abordează aceste cazuri. S-au înregistrat uh, multe uh, progrese și mm, care sunt impresionante. Dar se pare că, cu câteva excepții, Uh, uh, procedurile s-au uh, intensificat. Avem câteva statistici. În ultimul an, 56 de anchete au fost derulate de către directoratul A, 62 de către directoratul B, mai puține decât în anul precedent. Deci, iată, se tratează mai puține cazuri și poate și pentru că Olaf a preluat Uh, uh, încurajarea pe care le-am uh, acordat-o de mai multe ori, respectiv să prioritizeze aceste cazuri. Această regulă de minimis care este foarte importantă pentru noi. Când am analizat cazurile, am constatat că există un număr de cazuri de minimis care sunt anchetate de către OLAF. Instituțiile deferă OLAF aceste cazuri și OLAF trebuie să le accepte sau nu. Dar atunci când se uh, constată că a avut loc fraudă sau când s-a făcut o, infra, o, o infracțiune majoră, uh, Olaf preia. Uh, nu, nu trebuie să tolerăm nici infracțiunile uh, minore. La ultima noastră întâlnire, cea din luna februarie, uh, Uh, ne-am uh, întâlnit cu IDOC, cu uh, o unitate care e disponibilă să preia cazurile mici, interne în care nu se constată infracțiuni penale grave, ci încălcări minore. Dar problema nu e că, Olaf nu se ocupă de aceste cazuri, cineva se va ocupa cu siguranță și de ele armonizarea, armonizarea anchetelor interne Uh, externe. Domnul Lopez sigur, cu siguranță vă va răspunde la această întrebare și încă o dată reguli clare, regulile clare din uh, manual. Doamnă Grăsle, aveți dreptate, le solicităm de ceva timp încoace și ne uh, dezamăgește faptul că nu s-a făcut nimic în acest sens. Am dorit să existe uh, reguli mai clare și mai concise care uh, ar fi utile nu numai pentru uh, anchetatorii OLAF, ci și pentru uh, lumea din exterior, pentru că bineînțeles că manualul uh, e accesibil publicului și Uh, m-a interesat uh, ce a spus doamna Ayala, respectiv uh, faptul că manualul ar trebui să opereze ca un cod, de, ca un cod etic. E o sugestie foarte interesantă și care mie mi se pare foarte bună. În ce privește ultimul aspect la care s-a referit doamna Gresle, desernarea domnului Stromberg, președintele de anul trecut, uh, Uh, și pentru primele trei luni ale acestui an uh, ne-a informat uh, la ultima ședință că e sub o presiune foarte mare în Suedia, deci e vorba de obligațiunile profesionale care intră în conflict cu obligațiile sale de director al acestui comitet de supraveghere OLAF și deci că nu, dore, nu dorește să nu fie la înălțimea așteptărilor și a decis pur și simplu să se retragă. Doamna Dimu Teatr, o doamnă pe care o cunoașteți cu toții, ea a fost președinta pentru ultima parte din mandatul meu și las pe domnul uh, Lopez să uh, răspundă la întrebările doamnei Gresle și domnului Aia, la, la ce n-am răspuns eu. Eh, sí, eh, bueno, eh, en cuanto a... Mulțumesc. Diferența între anchetele interne și externe uh, la care s-a referit doamna Gresle. Și această idee că s-ar putea ca în funcție de tipul de anchetă persoanele să fie uh, tratate diferit, respectiv uh, uh ca funcționarii sau persoanele care fac parte din instituțiile europene să beneficieze de un tratament uh, diferențiat preferențial. Uh, față de ceilalți, uh, celelalte persoane anchetate. Nu e vorba de uh, faptul că e vorba de un tratament mai bun sau mai prost, ci că natura anchetelor e diferită. Uh, pentru că trebuie să respectăm principiul legalității, de exemplu, care se aplică în cazul oricărei instituții și există și o serie de reguli care se aplică care uh, care dictează până la urmă natura diferită a investigației ceea ce înseamnă că anchetele trebuie să respecte regulile în vigoare într-o anumită instituție. Bineînțeles că principiul legalității trebuie și el să fie respectat în orice anchetă, în orice uh, procedură juridică, bineînțeles, însă un organism de anchetă trebuie să respecte regulile și trebuie să se asigure că ancheta respectă aceste reguli. În ce privește durata cazurilor, doamna Gresle s-a referit la acest aspect, în parte și doamna Eala Sender. Chiar la început am spus că durata anchetelor e una dintre provocările cele mai importante pentru OLAF, iar uh, comitetul nostru de la început a spus că trebuie să Uh, să soluționăm această problemă. De mai multe ori în rapoartele noastre am semnalat-o și am constatat că s-au făcut ceva progrese, însă nu suficiente. Trebuie în primul rând, să vedem unde trebuie să ajungă orice anchetă. Bineînțeles că faza de evaluare este foarte importantă. E nevoie de suficient timp uh, pentru a uh, vedea dacă o anchetă e deschisă sau nu. Bineînțeles că această perioadă nu trebuie să meargă la nesfârșit timp de luni de zile înainte de a decide dacă ancheta trebuie lansată sau nu. Uh, e un aspect important care ar trebui să figureze în regulamentul OLAF și ar trebui să fie o uh, procedură exante foarte strictă a uh, tuturor fazelor de procedură. Ar trebui ca atunci când se constată că o anchetă tergiversează timp de câteva luni uh, să se lanseze un, un mesaj de alarmă, dar bineînțeles unele anchete sunt complexe, e nevoie de ceva mai mult timp, dar există și alte anchete care stagnează. Și doamna Iala, aș dori să vă informez că avem mecanisme specifice E vorba de controle în toate fazele anchetei. Controle uh, de către toate persoanele implicate, șefii de unitate, directorii generali și așa mai departe. Deci trebuie să ne asigurăm că o anchetă evoluează normal și nu că uh, se blochează sau ajunge în impas. În ce privește manualul, anul 2009 a fost anul în care a fost publicată ultima versiune a acestui manual și uh, comitetul nostru a, a, a pus accentul pe importanța acestui manual. E adevărat că această versiune reprezintă o îmbunătățire, corectează o parte din lacunele din uh, versiunile precedente, dar din punctul nostru de vedere nu e uh, textul potrivit. Am avea nevoie de un regulament mai uh, clar și care să facă o uh, diferență foarte clară între diversele etape și care și să să, să uh, sugereze uh, anchetatorilor Olaf cum ar trebui să deruleze o anchetă. Să nu uităm că acești anchetatori provin din 27 de state membre, din uh, diverse organisme, diverse școli de gândire, diverse moduri de uh, metodologie și așa mai departe, dar trebuie să se ajungă la o metodă comună dacă, de exemplu, cineva de la Guardia Civil din Spania sau de la poliție uh, din Italia se întrunesc pentru o anchetă, trebuie să știe care sunt regulile care se aplică. Și, bineînțeles, trebuie să existe o mai bună coerență. Deci, uh, e clar că în acest manual e loc de mai bine, trebuie să fie schimbat dacă se constată că e nevoie de o schimbare. Și dacă, nu știu dacă va trebui să facem o schimbare uh, în uh, curs în cursul procesului, însă în orice caz OLAF trebuie să se asigure că uh, manualul reflectă realitățile concrete. Nu știu dacă mai, a mai rămas ceva. Mulțumesc, domnul Gaier. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să pun o întrebare în legătură cu retragerea domnului Strobeck. Eu am înțeles că el a fost supra-solicitat, uh, a fost prea încărcat și că din cauza aceasta, până la urmă, a hotărât să demisioneze. Dar uh, nu știu dacă au existat uh, și unele interferențe individuale de competență în cadrul OLAF. Aș vrea să mi se răspundă de către cei din Comitetul de Supraveghere, dacă a fost cazul. Prego, eu le răspund. Vă dau cuvântul pentru a răspunde. Motivul pe care vi l-am dat este motivul pe care ni l-a dat nouă domnul Stromberg. Va bine. Bine. Gresle, se vole. Colega Gresle, dacă mai dorește să adauge ceva, să, trage, să tragă concluziile în calitate de raportor, vă rog. Yeah. Da. E cazul să o fac eu. Mă întreb cum vom continua să colaborăm pentru că noi v-am ruga să primim un aviz în legătură cu uh, propunerea din partea Comisiei uh, și cred că ar fi de asemenea de interes din partea noastră să ne spuneți cum uh, evaluați reorganizarea internă pe care directorul general și-o propune pentru ca 50% dintre cei angajați la OLAF într-adevăr să se ocupe de investigații. Aceasta este principala mea rugăminte la adresa dumneavoastră, dincolo de activitatea de monitorizare pe care o faceți și vă mulțumesc pentru asta. Eu cred că acest schimb de opinii este foarte important. Mulțumesc și pentru schimbul de opinii pe care l-am avut pe plan informal în legătură cu propunerea amendată din partea comisiei și uh, am uh, fost foarte interesată de uh, ceea ce aveați dumneavoastră de spus. În ce privește propunerea revizuită, um, mă întreb ce se va întâmpla când mandatul dumneavoastră în luna noiembrie va expira. Se intenționează oare acordarea unui nou mandat la finele acestui an pentru Comitetul de Supraveghere OLAF. Președintele, mulțumesc colegei Grăsle. Și. Vreți să adăugați ceva, vă rog. Eu, eu comprendo eu sunt de acord. Înțeleg. Și sunt și împărtășesc interesul doamnei Gresle, bineînțeles, în cadrul acestei reforme a regulamentului. Acesta este, ă, organizarea este un subiect interesant. Reforma poate fi făcută la nesfârșit. Apar diferite versiuni, am analizat deja numeroase versiuni în timp. S-a datat un text de Parlament la sfârșitul anului 2008, apoi am primit diverse propuneri de la Comisie, și așteptăm chiar în această dupămasă uh, propunerea definitivă. Deci, iată, lucrăm pe documente care sunt modificate într-una când apare un nou text. E vorba de texte comparative în, în legătură cu diferitele poziții ale instituțiilor. Uh, deci suntem gata să continuăm această colaborare și să transmitem în măsura în care avem aceste informații, să vi le transmitem, bineînțeles, să vă transmitem punctul nostru de vedere în acest sens. În ceea ce privește reorganizarea, eh, știm că este un nou director, ni s-a spus acest lucru, ni s-a vorbit despre această reorganizare, trebuie să vedem cum se vor concretiza lucrurile Această persoană abia uh, a ocupat acest post, trebuie să-i dăm timpul uh, să se obișnuiască, să ia inițiative și, dar în ceea ce privește grupul de lucru privind uh, activitatea OLAF, trebuie să vă spun că raportorul se ocupă de un aviz esențial pentru a analiza anchetele OLAF-ului uh, cu o durată de peste patru ani. Avem mai multe exemple de acest tip. Această analiză ne va permite să identificăm anumite uh, proaste funcționări uh, al activității noastre în munca de zi cu zi. Dacă o anchetă durează mai mult de patru ani, bineînțeles e vorba de o anchetă complexă și adevărul este că anumite anchete sunt dificile, pot apărea probleme de gestiune, dar și de organizare a muncii. Cred că Acest subiect va fi abordat în iunie, uh, deci va fi finalizat, um, avizul va fi finalizat în iunie și atunci vom putea lua, trage concluzii în legătură cu reorganizarea Olafului pentru a evita uh, perioade de timp atât de lungi și probleme care au apărut în cadrul acestor uh, anchete, mai ales de gestiune. Eu... Mulțumesc, dumneavoastră doriți să adăugați ceva? Doresc doar să spun că sunt încurajată de viteza cu care doamna Gresle eh, domnul Gessler aplică aceste reforme. Știu că are un calendar pentru a aplica reformele înainte de sfârșitul verii. Cred că reorganizarea va fi realizată rapid, deci până în toamnă. Aștept propunerile pe care ni le va face pentru că știu că mm, lucrează cu diverse grupuri de lucru interne de la OLAF pentru a propune reforme semnificative pentru reorganizarea activității și folosirea personalului de la OLAF. Ne bucurăm de acest lucru. În ceea ce privește avizul nostru, uh, procesul de reformă al uh, documentului 1073 a trebuit să ne exprimăm înainte de sfârșitul lunii iulie în acest an. Vă mulțumesc, mulțumim uh, Comitetului de Supraveghere al OLAF pentru această audiere importantă. Trecem acum la ultimul punct de pe ordinea de zi um, din această dimineață, al cincilea raport al Comisiei privind coeziunea și strategia privind politica de coeziune. Are cuvântul colegul Vaughan, raportor. Yeah, uh, Chairman. This, uh... Mulțumesc, domnule președinte. Acest aviz uh, este adresat Comisiei pentru Dezvoltare Regională și nu Uh, Comisie Comisiei de Dezvoltare și atât cum se scrie uh, pe uh, prima pagină documentului, chiar dacă și Comisia DEVE cu siguranță ar fi interesată de acest raport. Cel de-al cincilea raport pentru coeziune a fost publicat de Comisie în noiembrie și am luat la cunoștință acest document până în ianuarie anul acesta o chestiune foarte importantă pentru uh, Comisia de Dezvoltare Regională. Am făcut mai multe sugestii. Am început prin uh, a spune că fondurile structurale au o rată a erorii de, 5, de peste 5% conform raportului Curții de Conturi și dar această rată a erorii a scăzut de la 11% în anii precedenți și uh, multe erori se datorează regulilor și procedurilor complexe din statele membre uh, care trebuie să le uh, respecte beneficiarii. Deci, în raportul meu, în sugestiile mele, am cerut simplificarea procedurilor. Simplificarea este un cuvânt pe care îl folosit mult, avem tot felul de discuții în legătură cu ce înseamnă simplificarea, dar E important să avem idei concrete legate de posibilități de simplificare pentru uh, viitoarea perioadă. Uh, putem uh, să ne închipuim un sistem cu sume fixe sau un cadru care să reunească, cadru de reglementare care să acopere mai multe fonduri. În legătură cu sugestiile mele concrete din raport, vi le voi prezenta pe câteva rapid. O sugestie va fi sprijinirea declarațiilor de gestiune și uh, auditul independent la nivelul de state membre pentru ca, statul membru să-și controle, ca statele membre să-și controleze mai bine uh, activitățile pentru că 80% din fondurile structurale sunt cheltuite de statele membre. Sprijin de asemenea intenția uh, ca statele membre să respecte procesele naționale de acreditare uh, statele membre și Comisia uh, au contracte de încredere. Bineînțeles, Comisia face încă verificări, dar totuși se, va, se oferă mai multă libertate statelor membre prin aceste contracte de încredere. Sprijin uh, de asemenea Uh, introducerea întreruperii automate a, sau suspendarei plăților dacă apar dovezi că există deficiențe semnificative în funcționarea autorităților acreditate. În fine, ultima sugestie este ca să există o listă de sancțiuni mm, la adresa statelor membre și a beneficiarilor finali dacă se constată neregularități am hotărât să nu facem legătura între plățile din fondurile structurale și pactul de stabilitate și creștere. Știu că anumite colegi și anumite state membre au sprijinit această idee, dar uh, nu cred că e o idee bună să uh, amenințăm cu retragerea fondurilor structurale din regiunea unor state care suferă deja din cauza unei situații economice proaste. M-am uh, întâlnit de asemenea cu raportorul uh, pe fond uh, de la Comisia pentru Dezvoltare Regională, care este mulțumit de sugestiile noastre în principiu. Și, bineînțeles, dacă colegii au alte propuneri sau sugestii, bineînțeles, le voi încerca să le integrez. Mulțumesc. Curtea de conturi dorește să intervine legătură cu acest punct. Nu are cuvântul reprezentantul Comisiei. Thank you. My name is Jeroen Jutte, Mulțumesc. Uh, vin de la Direcția Generală pentru Ocupare și vorbesc și numele colegilor uh, din alte direcții generale implicați. Uh, luăm notă de avizul dumneavoastră. Considerăm că au fost acoperite multe aspecte care, într-adevăr, trebuie abordate în cadrul reformei și Uh, noi suntem de acord cu linia roșie din raport uh, și anume importanța legalității și regularității tranzacțiilor. Cel de-al cincilea raport uh, pentru coeziune a abordat anumite elemente cheie legate de control și consultarea publică s-a încheiat. Suntem în procesul de analizare a rezultatelor și suntem în discuții cu experți uh, pentru uh, a ne uh, um, perfecționa propunerile care, pe care le vom face în această vară. Sunt discuții în curs, deci e prea devreme acum să spunem mai mult decât ce se spune în cel de-al cincilea raport de coeziune. Dar putem să spunem totuși anumite lucruri. În primul rând, activitatea continuă și uh, chestiunile abordate sunt legate de discuții nu doar legate de reglementările pentru fondurile structurale, ci și reglementările financiare. Chestiunea legată de închiderea condurilor și declarațiile de management discutate aici, după părerea noastră, trebuie să îmbunătățească siguranța și deci să răspundă multora din îngrijorările noastre actuale. Trebuie să reflecte uh, ratele de eroare în plățile făcute statelor membre și să reduci riscurile asupra bugetului comunitar la care ne referim în a, vă referiți în aviz la punctul 6, e vorba de articolul 317 din tratat. În ceea ce privește simplificarea menționată de domnul deputat, într-adevăr, simplificarea uh, trebuie să fie un element cheie în îmbunătățirea legalității și regularității operațiunilor și trebuie să ne concentrăm mult mai mult pe calitatea proiectelor finanțate din bugetul comunitar și nu doar pe rata de absorpție. Deci dorim să avem un sistem în care să plătim mai mult pentru rezultate decât pentru de dragul de a plăti Uh, cât mai mult uh, din buget beneficiarilor. Uh, în concluzie, acest aviz abordează chestiuni cheie. Comisia are de gând să abordeze aceste uh, chestiuni în propunerile pe care le vom face. Dacă mai aveți alte întrebări, suntem la discuția dumneavoastră pentru a vă răspunde. Mulțumesc! Grazie. Vă mulțumesc. Colega Iala. Doamna Iala. <coughs> Mulțumesc, domnule președinte. Și eu mulțumesc domnului Vaughan pentru propunerile pe care ni le-a prezentat, pentru observațiile făcute. Am câteva observații, întrebări adresate colegului și adresate comisiei. a dori să întreb comisia dacă ne poate prezenta cifre de fiecare dată am uh, solicitări de acest gen, dar nu prea se ține seamă de această solicitare. Inclusiv atunci când se vorbește despre o rată de eroare, aș vrea să mi se furnizeze date. De asemenea, în ce privește suplimentarea uh, fondurilor de coeziune, pentru că de fiecare dată, abia după ani de zile aceste lucruri sunt uh, prezentate cu situațiile contabile. Eu cred că la încheierile uh, anuale uh, care au fost efectuate um, uh, și care sunt încheieri definitive se referă la perioada 2000-2006. Deci, uh, uh, Mă întreb uh, să, într-adevăr, pe, pentru această perioadă 2000-2006 există uh, date definitive, verificări definitive, dacă au existat erori, uh, aș vrea să aflăm și noi. Uh, ce deviații au existat în ce privește rata de eroare uh, pentru acea perioadă? Puteți să ne spuneți ceva despre asta? Uh, pentru că noi am vorbit despre descărcarea de gestiune pentru 2009 în uh, ultima vreme, după aceea vom vorbi despre rata de eroare, inclusiv uh, despre faptul că uh, erorile în ce privește politica de coeziune sunt foarte mari, dar avem tendința să uităm că atunci când sunt încheiate conturile pentru perioada de șapte ani, se constată că ă, devierile sau cotele de rata de eroare, le numesc cum vreți dumneavoastră, ă, au scăzut. Deci există un interval în timp foarte mare între descărcarea de gestiune și verificarea finală. Și tocmai de aceea găsesc că ă, apar și modificări în ce privește rata de eroare și aș vrea să ne dați niște cifre în legătură cu controlul în curs al modului în care s-a desfășurat contabilitatea. Aș vrea să știu ce se întâmplă până când încheiați definitiv conturile. Deci, aș vrea să primesc informații suplimentare din partea Comisiei. Iar în ce privește propunerile domnului Vogel, la punctul 5, vorbiți despre o nouă măsură a Comisiei. Este vorba despre înființarea uh, unui organism independent de verificare. Ar fi o posibilitate iar Comisia ar trebui să susțină înființarea unui asemenea mecanism. Pe de altă parte, însă, Comisia continuă să uh, poarte responsabilitatea finală. Nu trebuie să uităm acest lucru. Sigur că și statele membre trebuie să exercite un control în legătură cu modul în care sunt uh, folosite fondurile. Deci, ar trebui să existe un control suplimentar pe care îl propuneți dumneavoastră, asta nu simplifică lucrurile. Iar în ce privește punctul nou, în care propuneți sancțiuni, da, găsesc că este bine, dar la ce fel de sancțiuni vă gândiți? Mulțumesc, stimate domnule președinte, stimate colegi, stimați colegi. După cum înțelegeți din uh, raportul pe care discutăm. Eu sunt raportor din umbră din partea partidelor populare. Doresc să uh, felicit pe colegul Von și să fac trei observații. De fapt, sunt trei scurte comentarii în cadrul dezbaterii actuale. În primul rând, doresc să rețin că este valabilă constatarea că în ultimii ani, în domeniul politicii de coeziune, analizele efectuate de Curtea de Conturi au demonstrat că rata de eroare se afla pe, peste procentul de 5% mai ales în ultimii doi ani, rata de eroare, ă, pe de altă parte, a dovedit că există ă, o tendință ă, în scădere. Iar asta, evident, interesează Comisia de Control Bugetar a Parlamentului European, pentru că este clar că dorința noastră este să sporim eficientizarea utilizării fondurilor, ne dorim uh, să existe această tendință scăzândă a erorilor. Dar nu există oare o lacună pentru că calculul privind această rată de eroare se face într-un anume fel la Curtea de Conturi și în alt fel la Comisia Europeană. Eu cred că există o discrepanță între cele două metode de calcul și această discrepanță mă deranjează. Cred că această evaluare diferențiată este vinovată de informațiile pe care le primim în legătură cu rata de eroare în uh, Budapesta um, au fost folosite fonduri europene. S-a efectuat un control și s-a constatat că în ce privește achizițiile publice, aproximativ 25% din toate investițiile efectuate au, fost, au avut erori. Ei bine, Curtea de conturi de asemenea a analizat aceleași investiții, a constatat uh, că există erori, dar a ajuns la concluzia că întreaga investiție uh, ducea la o uh, rată de eroare mai mare. Deci și Curtea de Conturi și Comisia au constatat că există erori, dar Curtea de Conturi a ajuns la concluzia că este vorba de o rată de eroare de 100%. Ei bine, ori este vorba de 25% rată de eroare, ori de 100%. Nu poți să fii puțin gravidă ca femeie. Ori ești gravidă, ori nu ești gravidă. Și uh, uh, să-mi spună cineva că o femeie este foarte gravidă, nu o să mă uh, convingă o formulare de acest gen. Deci eu cred că este nevoie să operăm niște corecții. Sigur că este și corect să consolidăm toate mecanismele de control. Dar asta nu înseamnă că trebuie să fie remodelate radical instituțiile pentru că asta necesită timp și necesită costuri suplimentare. Deci trebuie să ținem seama de eh, punctele de vedere exprimate și când ne dorim simplificări, de asemenea nu e suficient să vorbim despre ele, ci trebuie să și acționăm în acest sens. Iar în ce privește sancțiunile și încetarea plăților, cred că în legătură cu aceste subiecte trebuie să fim precauți. Iar dacă îmi dați voie să eh, găsesc o formulare diplomatică, este greu de imaginat că pe plan european se vor putea găsi soluții în, cu temei juridic ca la nivelul comisiei să se decidă încetarea plăților într-o anume țară, pentru că independent de politica de coeziune, um, um, acolo se întâlnesc um, mai multe irregularități. Nu în ultimul rând aș vrea să mai spun că aș fi favorabil unei abordări evolutive. Deci să facem progrese pas cu pas, dar uh, să ne fie foarte clar ce pași ne propunem. Când constatăm că există probleme, să nu încercăm să întoarcem lucrurile cu susul în jos, ci să facem reforme treptate. Pentru că uh, altfel riscăm să aruncăm și copilul odată cu apa din cadă. Deci să ne bazăm pe metode care sunt verificate și să reținem faptul că sistemul deja demonstrează că a fost îmbunătățit. Deci sunt favorabil reformelor, dar reformelor care să fie treptate și nu prea brutale. Președintele. Mulțumesc. Děkuji, pane předsedo. Doamna Cescova. Mulțumesc, domnule președinte. Ca și alți colegi, și eu înțeleg că politica de coeziune e o chestiune foarte importantă. Știm cu toții că în 2013 uh, va exista un punct de cotitură în politicile de coeziune. Și acesta este motivul pentru care am uh, studiat documentul de la Comisia Regii. Am studiat acest document cu mare atenție și avizul care e uh, întocmit și de către Comisia noastră. Aș dori să subliniez un aspect și nu e pentru prima dată când vorbesc despre el. Pentru că el a făcut obiectul mai multor dezbateri din uh, comisia noastră. În ce măsură Uniunea Europeană sau Comisia Europeană poartă răspunderea pentru această rată de eroare, pentru o, o, un control adecvat al respectării regulilor și pentru plăților, plățile efectuate din fondul de coeziune sau din fondurile structurale și în ce măsură răspunderea revine statelor membre. La punctele 5, 7 și 9, avizul nostru propune să luăm poziție pe această temă și vorbește și de sancțiuni, sancțiuni care ar trebui să fie impuse și de către statele membre. Eu cred că pe viitor va trebui să ajungem la o soluție prin care să solicităm statelor membre să își asume răspunderea pentru sancțiuni. Și înainte de a vota o astfel de uh, propunere în cadrul comisiei noastre, aș dori să mă asigur și să fiu mai bine informată în legătură cu tipurile de sancțiuni pe care dorim să le uh, sugerăm. Și aș dori, de asemenea, să mi se explice cum am putea să sau cum se poate aplica propunerea conform căreia Comisia, prin prerogativele sale și prin uh, uh, instanțele sale, uh, se poate efectua controle și verificări care acum sunt de răspunderea exclusivă a autorităților naționale. Deci, întrebarea mea este în ce măsură propunerea noastră e uh, realistă. Și cum ar putea organismele europene sau autoritățile uh, europene pot să deruleze controle sau pot să impună sancțiuni statelor membre în cazul în care politica de coeziune nu este uh, uh implementată așa cum ar trebui. Iată sugestia mea, am și câteva întrebări și aș dori să mi se răspundă la ele înainte de a lua o decizie. Vă mulțumesc! Mulțumim! Uh, reprezentanții Curții de Conturi doresc să intervină în această dezbatere, vă rog. Domnule președinte, stimați uh, deputați, aș dori să mai adaug o problemă, pentru că cred că sugestiile și raportul Uh, domnului Derek Vogan sunt o concluzie foarte bună a propunerilor numeroase care au uh, intervenit în rapoartele Curții de Conturi în ultimii ani. Și vă mulțumim pentru faptul că folosiți uh, sugestiile noastre, propunerile noastre și uh, sfaturile pe care vi le-am uh, transmis. Aș dori să adaug că cele nouă sugestii ar putea fi puțin uh, modificate sau ar putea fi completate. Unul dintre uh, deputații comisiei au vorbit despre acest aspect, respectiv cum poate fi, cum pot fi tratate procedurile de licitații și achiziții publice. Într-adevăr, în acest domeniu persistă probleme și vă pot da câteva uh, cifre. 50% din erori, din erorile constatate, au apărut în domeniul procedurilor de achiziții publice și a licitațiilor. Există motive numeroase și nu o să intru în uh, amănunt acum, însă Aici ar trebui să se uh, facă ceva îmbunătățiri și de aceea cred că Consiliul în contribuția sa la procedura de descărcare pentru 2009 a făcut o aluzie, a făcut o propunere, respectiv că atât Comisia cât și Curtea de Conturi ar trebui să coopereze uh, în numărarea erorilor constatate în acest domeniu în mod mai adecvat pentru că numărăm erorile din acest domeniu pe baza a două metode. Însă aș dori să mai adaug că aceasta nu uh, duce la o situație și am rămas cu impresia că s-ar putea spune că rata de eroare în totală e calculată în funcție de o metodologie care pune probleme. Aș dori să adaug câteva argumente în acest sens. Într-adevăr, rata de eroare a scăzut în ultimii ani. În 2008 am avut uh, o rată de eroare de aproximativ 11%. În 2009 această rată în acest domeniu a fost peste uh, a fost uh, de aproximativ 5%. Dar aș dori să vă reamintesc că noi facem controle anual E vorba de o scădere automată și deci nu avem motive să credem că rata de eroare din anii recenți, respectiv în 2009, de peste 5% în 2009 în 2010 va fi ă, mai mică de 5%. Eu sper să se ajungă la astfel de rezultate, pentru că astfel s-ar constata și s-ar dovedi într-adevăr îmbunătățiri în ă, Uh, în gestionarea bugetului european și a finanțelor europene, însă poate că există situații care pot să ducă la o rată de eroare mai mare decât cea din ultimii ani. Iată un aspect pe care doream să uh, insist, nu e vorba de o evoluție automată în uh, această direcție. Deci, deci de la 11% în 2008 la mai puțin de 5% în următorul an și în anii care vor urma. Deci, în calitate de reprezentant al Curții de Conturi, trebuia să vin cu această precizare, dar aș mai veni și cu o adăugire. Sunt recunoscător pentru faptul că sugestiile din avizul dumneavoastră confirmă faptul că raportul nostru sau rapoartele noastre, prin concluziile lor, pot duce la o uh, gestiune mai bună a bugetului european. Mulțumesc! Uh, dăm cuvântul reprezentantului Comisiei acum. Thank you, Mr. Mulțumesc, domnule președinte. Voi face o prezentare succintă și colegii pot să completeze dacă doresc. În ceea ce privește modul în care funcționează lucrurile în ceea ce privește închiderea conturilor pentru perioada 2000-2006, Uh, închidem conturile în momentul de față. Dacă bine mi-aduc aminte, am închis cam 20% din programe, poate puțin mai puțin. Este o mică diferență între uh, Fondul European de Dezvoltare și Fondul pentru Dezvoltare Regională. Plătim doar 95% din suma totală alocată unui program operațional și apoi se calculează o rată reziduală de eroare uh, care apoi uh, este dedusă din suma totală uh, dacă această eroare este de un anumit procent. Deci, la sfârșitul exercițiului, uh, când vom fi închis toate conturile sau oricum când vom fi avansat mai mult, vom putea da un răspuns exact care a fost rata reziduală de eroare. Deci care a fost rata de eroare identificată și dacă a au fost uh, scăzută din plățile acordate unui stat membru, dar trebuie să mai așteptăm câteva luni înainte să avem la dispoziție informațiile exacte. Ați vorbit despre perioada de șapte ani. O, uh, o, într-adevăr, uh, este o perioadă foarte lungă uh, care poate să creeze probleme și Uh, de aceea a apărut discuția privind o, um, o închidere anuală a conturilor. Este discuție în curs care se reflectă sau se vor reflecta în propunerile comisiei uh, din, uh, care vor fi făcute um, în viitor, în acest an, în ceea ce privește fondurile structurale. În ceea ce privește observațiile domnului Deutsch, aș dori să spun un lucru în ceea ce privește în ceea ce privește metoda Curții de Conturi și cea a Comisiei, un element cheie este faptul că Curtea de Conturi uh, folosește un eșantion din anumite programe operaționale și anumite state membre, deci sim, poate uh, simplifică situația. Bineînțeles, uh, când se examinează conturile anumitor state membre, uh, nu putem face acest lucru. Avem nevoie de date de eroare pentru fiecare stat membru. Deci noi nu recalculăm, ci facem propriile noastre calcule uh, pe baza datelor din statele membre. În ceea ce privește simplificarea la care v-ați referit, într-adevăr, este important să se acționeze în ceea ce privește simplificarea, dar recent uh, am studiat reforma din 93 și acolo uh, un cuvânt cheie a fost simplificarea, dar important este ca simplificarea să fie făcută corect um, și pentru asta trebuie să discutăm cu statele membre și mai ales cu beneficiarii și curtea. Iată ceea ce încercăm să facem oferind o adevărată simplificare pentru beneficiari pe teren, pentru că aceștia sunt cei care știu cel mai bine care sunt dificultățile și sursele de eroare. Și acest lucru este poate mai adevărat pentru fondul uh, pentru dezvoltare uh, decât cel pentru uh, dezvoltare regională, pentru că atunci când e vorba de beneficiari mici și sistemul este complicat, bineînțeles, este mai greu să reducă rata erorii. De aceea este important să discutăm cu toate părțile interesate, să vedem ce este important pentru acestea. Credem că ne aflăm pe calea cea bună în acest sens. În ceea ce privește sancțiunile care ar trebui să se aplice, doamna Cescova a menționat acest aspect aplicăm foarte activ uh, posibilitățile care există, care sunt oferite de sancțiuni, e vorba de întreruperi, suspendări și corectări financiare. Suntem de părere că astfel uh, s-a contribuit în mod semnificativ la scăderea ratei erorilor în ultimii ani, așa cum a constatat și Curtea. Rata erorii a scăzut de la peste 11% sau chiar mai mult la aproximativ 5% în momentul de față. Deci, iată, o ameliorare substanțială a situației, bineînțeles, poate nu suficient de mare, dar uh, destul de bună, destul de mare. Uh, ne aflăm pe care cea bună și Comisia va continua pe această cale cu schimbările pe care le prevedem. Suntem, avem încredere că vom reuși să îmbunătățim și mai mult situația that's all I wanted to uh, say. Cam atât am avut de spus. Mulțumesc. Diamo uh, per le concluzii. Acum are cuvântul pentru a trage concluziile colegul nostru Vaughan. Vă rog. Yeah, uh, thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc și eu colegilor pentru contribuțiile lor. Am ascultat cu atenție contribuția Curții de Conturi uh, și sugestia de a adăuga un al zecelea punct în legătură cu uh, cererile de ofertă, cu achizițiile. Într-adevăr, este o chestiune importantă pentru statele membre. Într-adevăr, um, sunt multe aspecte complexe pe care nu sunt sigur că le înțelege cineva. De, de asemenea, trebuie să mulțumesc Curții de Conturi pentru observație legată de rata de eroare actuală. Într-adevăr, uh, cifra a scăzut de la 11% la 5%, după cum a spus și domnul Deutsch. Domnul Deutsch a spus două lucruri importante, dar unul este faptul că această rată a trebuie să scadă și mai mult, sub 5% în viitor și pentru asta trebuie să acționăm, mai ales la nivelul simplificării, după cum am spus în contribuția mea inițială. Vorbim cu toții despre simplificare, dar avem nevoie despre idei practice pentru a simplifica acest, acest proces. Și pentru asta este important să discutăm și cu beneficiarii și cu cei de la nivel regional, pentru că aceștia se plâng de complexitatea proceselor și a procedurilor. Și trebuie să vorbim cu aceștia pentru a vedea care sunt ideile lor pentru simplificarea uh, procesului. Am ascultat și comentariile doamnei Sescova și doamnei Ayala Center și consider că este important să se introducă aceste declarații de management. Puține state membre le-au făcut cu adevărat și practica trebuie să se extindă. Și trebuie să ne asigurăm că aceste declarații sunt semnate de miniștri, ca cineva să-și uh, să poartă responsabilitatea acestor declarații, dar și Comisia mai are responsabilități în ceea ce privește cheltuirea fondurilor europene și trebuie să ne asigurăm că Comisia își va juca rolul, uh, se va achita de propriile responsabilități pentru a asigura că există mecanismele pentru a permite uh, acest echilibru Mm, nu doar statele membre trebuie să facă eforturi, ci și Comisia. Aș vrea să închei în ceea ce privește sancțiunile. Uh, mai mulți colegi au menționat aceste sancțiuni. Bineînțeles, este evident că uh, interuperea și uh, suspendarea plăților sunt sancțiuni, dar trebuie să facem ceva și în ceea ce privește recuperarea fondurilor și avem nevoie de idei pentru a acoperi și aceste aspecte. Bineînțeles, colegii pot să depună amendamente, uh, termenul limită este vineri uh, și încurajez colegii și alți colegi să depună amendamente până vineri. Vă mulțumesc tuturor, ne vedem la ora 15.